Bună ziua. Începem cu adoptarea ordinii de zi, o modificare la punctul nouă schimbul de vederi cu domnul goerens privind anul european al dezvoltării 2015. Deci vom discuta punctul nouă înainte de punctul opt. discutăm la punctul opt punctul meu de raportul meu privind societatea civilă și dezvoltarea locală. Bănuiesc că putem adopta a, agenda, procesul verbal de pe 27 august. Găsiți în dosare. Dacă aveți remarci, vă rog să informați secretariatul până la sfârșitul acestei ședințe. Dacă nu se primesc observații înainte, vom considera că părzul respectiv este adoptat. Nu am nimic de uh, substanțial de anunțat din păcate, vreau să vă spun cu tristețe că nu avem interpretarea în limba lituaniană pentru această ședință, ne pare rău. De asemenea, avem o sală de ascultare pentru cei care nu au loc astăzi în această sală. Cei care doresc să o facă, totuși, pot să meargă 3G2 ca să asculte această ședință. Comisia, aveți anunțuri, vă rog. I the floor to the commission. Mulțumesc, președinte. Vreau să menționez trei inițiative adoptate de, comisie care nu au fost menționate până acum. Pe șaptesprezece iulie, comisia a adoptat o comunicare după cincisprezece o abordare globală, educație și dezvoltare durabilă și raportul privind responsabilitatea UE. Comunicarea reprezintă adoptarea UE în ce privește discuțiile pe plan internațional pentru a avea dezvoltare durabilă și reducerea sărăciei în contextul strategiei. Deci după 2015, apoi pe 11 iunie, am adoptat un raport privind uh, guvernanța democratică care decurge din concluziile Consiliului. E vorba, deci, de guvernanță democratică în mai multe țări, mai ales în țările ACP și bune practici acolo. Pe, am adoptat și raportul 2013 privind acțiunile externe din 2012, raport adoptat în uh, august. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. N-am primit întrebări pentru comisie. Așadar, vreau să-i salut pe oaspeții noștri prestigioși. În primul rând, Comisia Comisarea Europeană pentru Cooperare Internațională și Acțiuni Umanitare, doamna Crisalina, Apoi doamna Margareta Wallström, care din 2008 a fost reprezentanta specială a ONU, a Secretariatului ONU privind reducerea dezastrelor, are o experiență deosebită în acest uh, domeniu umanitar al dezastrelor și al zonelor de conflict pentru crearea capacităților și consolidare instituțională, precum și pentru răspunsul la criză. Este o onoare să avem amândouă aceste reprezentante la noi aici, la comisie, la această dezbatere. Dezbaterea noastră este foarte importantă, deoarece dezastrele sunt din ce în ce mai costisitoare, din ce în ce mai numeroase și este foarte clar că este mult mai simplu să previi și să te pregătești pentru dezastre decât să rezolvi apoi situația. Dezbaterea decurge și din raportul domnului Michels privind abordarea UE în ceea ce privește uh, Uh, rezistența la dezastre și uh, lecții învățate din criza alimentară. În orice caz, uh, un raport pe care am discutat și în luna octombrie pe 14. Încă o dată, multe salutări invitatelor noastre. Dau cuvântul doamnei Cristalina Georgeva. Doamna comisar, vă rog, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. acum trei ani, trei luni și o zi exact, uh, ne găseam în fața dumneavoastră, împreună cu doamna Wallström, discutând exact acest document, acest subiect, cum să ne pregătim pentru o lume care cu siguranță va fi din ce în ce mai fragilă din pricina schimbărilor climatice, din pricina urbanizării, a demografiei și așa mai departe. Mai mult decât atât, avem în multe regiuni și conflicte care vin și se adaugă la aceste catastrofe naturale. Și dacă este să fac un bilanț a ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani, aș avea trei observații, dacă îmi permiteți. În primul rând, avem din ce în ce mai multe dovezi care sunt aduse și care demonstrează că reducerea riscurilor de dezastre este sau ține de răspunderea politicienilor și asta în slujba cetățenilor și, și pentru o economie sănătoasă. Am văzut cum seceta din cornul Africii în vara anului 2011 a dus la o situație care n-ar trebui să se întâmple în secolul 21, la foamete. M-am întors la o conferință din Somalia numai ce și vreau să vă spun uh, cu multă bucurie, bucurie că această chestiune a rezistenței într-o țară ca Somalia, care a trecut prin atâtea tragedii în ultimii 20 de ani, este un subiect care, vă spuneam, s-a impus ca o prioritate în politice, politică. Am uh, văzut în regiunea Sahelului de asemenea. În numai doi ani, cum o secetă foarte, foarte puternică a afectat comunități fragile, foarte fragile. Deci am avut o secetă în 2005 foarte mare, în 2010 și apoi și în 2012. Tot atâtea secete care ar trebui să se manifeste odată la vreo 10 ani. Uh, din păcate, în numai 7 ani, 3 episoade de secetă foarte mare care au apărut și care au afectat comunități deja fragilizate. Însă știm că și noi în Europa nu suntem uh, scutiți și nu suntem imuni acest, aceste dezastre. De exemplu, inundațiile din Europa Centrală și de Est vor costa probabil cam 13,5 miliarde de euro. De asemenea, am văzut că atunci când societățile investesc în reducerea riscurilor de uh, dezastre, există foarte multe beneficii economice, dar și câștiguri de vieți umane. Am avut uh, în anul trecut inundații mai uh, mari decât în 2002 în Europa Centrală și de Est, însă costurile au fost mai mici deoarece între timp s-au luat măsuri uh, în consecință și mai grav este problema uh, caniculei din Europa. Uh, în, știm foarte bine ce s-a întâmplat cu valul de căldură din 2003. Foarte multe vieți omenești au fost pierdute, dar au avut și costuri economice. Cei mai mulți, cele mai multe victime le-am avut din 2003 din acel moment încoace s-au introdus măsuri care să îi protejeze pe cei mai vulnerabili, pe bătrâni și pe copii și care să ne permită să fim mai puternici în fața dezastrelor. Doamna Crețu mi-a spus că sunt inundații în România. Mi-a amintit ce s-a întâmplat în 2010 în România cu inundațiile. Au murit 9 persoane în România. Însă data aceasta țara a reușit să se mobilizeze și fără chiar să ceară ajutorul Europei. Cu alte cuvinte, vedem că numărul de episoade de dezastre a crescut, însă numărul victimelor totuși este în scădere. A doua observație. Ce înseamnă toate aceste lucruri reflectate în politicile noastre, politicii pe care eu o duc de când ne-am întâlnit ultima dată. Vreau să vă spun cu mândrie că în Uniunea Europeană reușim să transformăm uh, cunoștințele, cunoașterea într-o adevărată schimbare pozitivă. Am să încep însă cu țările în curs de dezvoltare, pentru că ne găsim la Comisia DV. Am făcut două lucruri foarte importante împreună cu comisarul Pibalx. Am adoptat o politică privitoare la aceste, această rezistență la dezastre. Prima, pe plan internațional, vreau să vă spun, uh, și americanii, apoi uh, au uh, venit cu o politică de acest gen și alte țări, însă vreau să vă spun că noi suntem cumva pionieri în domeniu și vedem cât de important este acest subiect. Trebuie să identifici comunitățile cu risc cel mai crescut în aceste țări și apoi investiții în capacități care să permită rezistența la astfel de șocuri. Noi, europenii, putem să susținem cu instrumente de umanitare și de dezvoltare. Și vreau să vă spun că împreună cu comisarul Pigbalz chiar avem un buget și programare bugetară comună. Și asta pentru cele 30 de țări cele mai vulnerabile la aceste șocuri. Evaluăm riscurile împreună Bineînțeles că ajutorul umanitar este independent, îl, îi acordăm rolul care îi revine, nicio problemă, însă în același timp ne asigurăm că există așa un fel de continuum în eforturile noastre și că comunitățile până la urmă sunt cele care profită. Vreau să vă spun că în ultimii doi ani am reușit să lansăm două inițiative foarte importante. Prima, după foametea din cornul Africii, este, se numește Share Supporting Horn of Africa Resilience și acolo am țintit niște investiții și vreau să vă spun că ne dorim în perioada următoare de programare să avem până la un miliard de euro destinați acestor activități de rezistență, resilience și ne-am concentrat pe regiunea Sahelului și vreau să vă spun că este o regiune pe care eu una o iubesc foarte mult, deoarece este vorba de o regiune foarte vulnerabilă, din punct de vedere ecologic, foarte sensibilă, cu o uh, creștere a populației extraordinară, dar nimeni nu se interesează de această regiune decât când se întâmplă ceva rău acolo, de exemplu cum s-a întâmplat în Mali iar o investiție sistematică în aceste politici de rezistență la dezastre poate să aducă mai multe pentru această regiune, dar și chiar și pentru Europa. Agir Sahel este astăzi, în ziua de astăzi, un program bine, bine uh, instalat bine demarat în această regiune. E vorba de un nume în limba franceză, Agir pour la résilience de Sahel, dacă nu mă înșel, pour l'initiative. Da, deci pronunția în limba franceză a acestui program. Acest Agir Sahel este o dovadă că ne respectăm promisiunile. Am mm, promis 1,5 miliarde pentru aceste eforturi și n-am, uit- n-am dorit să uităm pe nimeni. Iar vineri ne-am întâlnit cu echipa ONU care se ocupă de același lucru în această regiune. N-am dorit să uităm pe nimeni, colegii de la dezvoltare, de la ajutor umanitar, pentru a schița împreună o viziune comună. În uh, primăvara anului 2014 vom avea o întâlnire la Abidjan foarte importantă și crucială împreună cu toți acești parteneri. Aceasta este abordarea noastră. Ultima mea observație acum. Ce se întâmplă acum în interiorul Uniunii Europene? Cred că putem spune cu mândrie că în acest caz am reușit să obținem mai multe rezultate cât se poate de concrete. O nouă legislație în domeniul protecției civile. O văd pe doamna Gadini care a lucrat pe acest act legislativ extraordinar de bine făcut și sunt uh, convinsă că vom avea, deci, rezultate concrete. Mă refer la adoptarea propriu a acestui act legislativ, sper, și știu că se va întâmpla acest lucru. Și asta pentru a avea o Europa mai puternică. Apoi, fondurile structurale ale UE vor fi putea fi cheltuite și pentru investiții necesare, pentru astfel de măsuri Practic, e vorba aici de o prioritate orizontală pentru aceste fonduri structurale și apoi un mecanism pentru finanțarea după dezastre. Dacă aveți un proiect uh, de investiții într-o anumită regiune pentru un anumit an, puteți cumva să aveți cum, și, și să cuantificați și uh, posibilitatea de, de dezastre. Uh, și să vă asigurați cumva împotriva acestor dezastre. Este flexibilitate și permite și plăți în avans. Ce se întâmplă? Nu e bine ca atunci când avem aceste dezastre să putem, bineînțeles, să deblocăm banii cât se poate de repede și sper că și Parlamentul mă va urma. Deci, riscul uh, uh, redus de dezastre trebuie să fie o prioritate. Lucruri care au fost introduse în multe politici sectoriale din Europeană. De exemplu, e vorba de elaborare, de o evaluare uh, peer, de tip peer review în politicile noastre și, în sfârșit, uh, o carte verde ce privește rolul asigurărilor în acest domeniu. Știu că ne așteaptă încă mult de lucru, nu-mi fac iluzii, dar cred că am făcut pași politici și legislativi semnificativi și foarte bine veniți. Și înainte de a termina, vreau să vă spun că împreună cu doamna Malmström cooperăm tot timpul ca să ne asigurăm că contribuțiile Europei chiar ajută la progresul în direcția cea bună. Și vreau să vă spun că împreună avem trei obiective comune mainstream disaster management, apoi această gestionare a dezastrelor să fie parte a unui mecanism, a unei gestionări economice bune, pentru că noi este, noi este foarte important ca și operatorii economici să fie implicați așa cum trebuie și vreau să vă spun că chinezii au adoptat standardele noastre, normele noastre în domeniul construcției lor inspirându-se deci de la noi, în sfârșit o muncă pe plan internațional, în sensul că ne dorim să se progreseze pe plan internațional într-o lume fără conflicte și pentru dezvoltare. Vă mulțumesc tuturora pentru tot ce faceți, pentru a promova această cauză. Mulțumesc tuturora, tuturor celor care sunt aici prezenți, lui Michael, de exemplu lui Michael pentru că el cumva s-a gândit la, organizarea acestei întâlniri. Domnul Mitchell, care este cumva patronul acestei uh, reuniuni, lista însă este foarte lungă pentru că la Parlament a fost una foarte bine sprijiniți. Vă mulțumesc! So thank you, Madam Commissioner, for your presentation. And the... Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru această prezentare cât și pentru eficiența și solidaritatea de care ați dat dovadă vis-a-vis -vis de țările noastre în acești ani. Din uh, nefericire, în weekendul trecut, uh, într-adevăr, România a fost uh, lovit, Am șapte vieți au fost pierdute, inclusiv cea a unei fetițe, multă lume este afectată Constatăm însă că vestea cea bună pe care ne-o transmiteți este că, într-adevăr, și știm și noi că am reușit să depășim pe obstacolele birocratice și să rezolvăm această criză umanitară în cadrul Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul reprezentantei Națiunilor Unite pentru reducerea riscurilor de catastrofe naturale. Doamna Margareta Wallström, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc încă o dată că ne-ați invitat și, într-adevăr, acum 2 ani, 3 luni și o zi, așa cum arăta doamna comisar, am avut eh, pentru prima dată ocazia să vorbim despre asta. Eh, a fost eh, prima ocazie să vorbim și să ni se adreseze multe întrebări dificile. Acum, și cred că am făcut-o și data trecută, dar oricum vreau să o fac acum cu atât mai mult și anume să felicit Comisia Europeană pentru toate eforturile pe care le-a făcut, pentru consecvența uh, Uh, cu care face aceste lucruri în, uh, în toți acești ani. Uh, pentru că reprezintă, de fapt, un model pentru multe organizații internaționale sau multiregionale care se confruntă cu probleme în multe domenii, inclusiv în acesta. Prin urmare, în fața dumneavoastră, a tuturor care ați contribu- contribuit la acest lucru, cred că putem să considerăm acest lucru ca un succes. Dar, ca la toate succesele, mai avem încă mult de lucru, de fapt. În al doilea rând, într-adevăr, foarte multă lume din multe părți ale Europei și-a adus uh, contribuția uh, Sigur, conducerea, să spunem, la nivel european a fost foarte importantă, dar uh, până la urmă comunitățile de la toate nivelurile au contribuit și sigur că nu în ultimul rând și Parlamentul European. Eh, trebuie într-adevăr să lucrăm la nivel eh, global, eh, dar până la urmă mesajul nostru al tuturor cred că este următorul. E nevoie de noi toți ca să reușim. Sigur că nu toată lumea poartă răspunderea în egală măsură, dar dacă reușim să promovăm acest model al actorilor multipli, vom constata că multe alte grupuri își vor asuma răspunderea pentru uh, Uh, mersul mai departe. Asta ne dorim. Câteva cuvinte aș dori să adaug la cele spuse deja de doamna comisară Georgieva. Nu am avut, să spunem, un uh, dezastru absolut uh, major sau catastrofic în ultima vreme. Totuși, în ultimii cel puțin trei ani, avem cel puțin o factură de 100 de milioane de, de dolari la nivel global și zic că ăsta ar fi nivelul minim pentru că un proiect pe care îl avem în comun uh, și dacă e să numărăm uh, aceste lucruri, uh, bine, metoda noastră de numărare și de contabilizare este încă la început. Trebuie ca din ce în ce mai multe țări să abordeze cu foarte multă seriozitate această problemă a rezilienței și a prevenirii și asta e valabil nu numai în domeniul catastrofelor, ci în toate uh, domeniile. Deci cel puțin 100 de miliarde de dolari. Și eu întotdeauna pun această întrebare, un fel de întrebare test. Cine plătește? E bine, cine plătește, de fapt, este o ilustrare foarte dramatică. În anii 50-60, sectorul privat, inclusiv cetățenii, au plătit cea mai mare parte a acestor uh, pierderi. În ziua de astăzi, Guvernul Federal o face. Prin urmare, a avut loc un transfer al riscului dinspre sectorul privat înspre cel public pe măsură ce costurile cresc. Și asta pentru că nu dispunem de instrumente adecvate pentru a face față acestei situații. Deci, guvernele plătesc din ce în ce mai mult și la fel se întâmplă și în Europa și asta afectează categoric bugetul. Dar și asta e valabil până la urmă la nivel internațional. Cine mai plătește? Plătește cetățeanul. Și există doveze ample pentru că până la urmă în toate țările, inclusiv cele bogate, în uh, uh, contribuția cetățenilor este din ce în ce mai mare, în ciuda asigurărilor, în ciuda rețelelor sociale, Uh, și rețelelor de asigurări, oamenii nu au bani suficienți ca să acopere aceste pierduri, trebuie să se împrumute, uh, uneori riscă să nu poată să returneze banii. Prin urmare, uh, asta este exact ceea ce contribuie la această situație și uh, dezvoltarea nu poate să progreseze așa cum, să progreseze așa cum trebuie dacă nu abordăm serios această probleme. Și de aceea acest domeniu reprezintă unul din domeniile serioase în care trebuie să lucrăm în continuare. Acum, ce unde au făcut legiuitorii, să spunem, progrese foarte mari și tot, toate parlamentele din lume, la nivel rațional sau național, au încercat să facă elementul cel mai uh, critic, esențial, și anume să creeze legătura între de, uh, dezastre, dezvoltare și schimbările climatice. Și uh, cred că și noi, ca și dumneavoastră, care aveți această strategie de, privind reziliența în Europa, Uh, trebuie să ne asigurăm uh, că nu facem uh, paralelisme și suprapuneri și avem un sistem de planificare mai integrat pentru a obține avantaje sectoriale. Și sper că ăsta va fi unul dintre marile reușite pentru 2015, și anume să avem o agendă mai puternică și o integrare mai bună între cele trei pe care le-am menționat. Dezvoltarea durabilă și uh, țintele acestea și agenda pentru atingerea acestor ținții este menită să fuzioneze aceste trei domenii pe care să nu le mai abordăm separat și paralel. Uh, dacă uneori credeți că și credem că nu se face suficient uh, progres la nivel global, e adevărat, dar există semne bune de apropiere în această integrare. Una dintre prioritățile majore se leagă de uh, sănătate, agricultură, uh, apă, toate aceste domenii care sunt cele mai importante pentru durabilitate socială și pentru reziliență. Prin urmare, provocările și oportunitățile pentru anul 2015 Uh, reprezintă într-adevăr uh, uh, șansa de a ridica acest drapel la nivel politic, dar și pentru a înțelege și pentru a ne asigura că dezvoltarea este o investiție pozitivă, dar poate să creeze riscuri în alte domenii. Trebuie să înțelegem în ce fel riscurile se acumulează pentru viitor. Astăzi ne concentrăm pe sectorul privat și investițiile în afaceri. Acesta se bazează în totalitate pe dezvoltarea economică globală în ultimii zeci de ani. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, eh, am văzut că miliarde de dolari au fost investiți în agricultură eh, și în zonele care au ritmul de creștere cel mai mare din lume. Mm, precum în Asia. Și probabil ați constatat că unele dintre economiile din uh, estul Asiei, care au ritmul de creștere cel mai mare, reprezintă și cele mai vulnerabile uh, țări la aceste catastrofice. Prin urmare, cu cât uh, această dezvoltare economică merge mai repede, cu atât se pare că crește și riscul dezastrelor naturale. E, și dacă nu analizăm reziliența și nu o aplicăm, se pare că așa se va întâmpla. Avem date foarte bune din estul Asiei și avem și un exemplu foarte bun. Anul trecut, noua administrație chineză a adoptat un plan de dezvoltare cincinal pentru China și a pus în aplicare eh, recom- eh, recomandarea din 1990 eh, care zice că țările trebuie să se gândească, să stabilească un plafon acceptabil de pierdere în raport cu Uh, PIB-ul și uh, China a acceptat uh, un, un astfel de, de plafon de 1,5%. Deci acest lucru a devenit o strategie publică în China acum. Sigur că întrebarea următoare este cum va reuși China să facă treaba asta și când. Dar planul lor de dezvoltare național, dacă îl analizați, uh, veți constata că uh, include legislație, construirea, consolidarea sistemelor, uh, consolidarea competențelor, sisteme de avertizare timpurie și etc. Toate sistemele pe care noi le știm că funcționează, dar în multe, în multe țări și în special în ziua de azi, există oarecare uh, nerăbdare. Deci nu, nu o să apară succes dacă toate aceste lucruri se vor obține peste 18 luni. Prin urmare, trebuie să avem o perspectivă asupra viitorului. Eh, sigur, dacă privim înapoi în ultimii 10 ani, putem să constatăm că am avut multe succese, dar cred că avem nevoie de o perspectivă mai îndelungată, de 30 de ani. Cum o să arate lumea în 2045 eh, dacă nu punem în aplicare în mod consecvent astfel de strategii de prevenție și de reziliență. Sigur că nu asta e, e imaginea pe care am dorit să, să o avem dacă nu punem în aplicare aceste lucruri. Și cred că unul dintre rezultatele bune este că unul dintre grupurile sociale care se implică astăzi, poate este un grup mic, dar iată că anul acesta ne-am concentrat pe persoanele care trăiesc în situații de dizabilitate și în uh, regiuni, în zone cu riscuri uh, naturale. 11% din persoanele care, pe care au fost uh, intervievate au spus că nu cunosc nivelul de risc deci, trebuie să vedem în ce măsură nivelul local poate să schimbe lucrurile. Foarte mulți oameni spun că da, putem să facem acest lucru și trebuie să le, o facem împreună. Deci, astea sunt uh, punctele esențiale de pe agenda noastră care configurează uh, felul în care vom gândi acest cadru uh, în 2015. Sper că pentru 2045, dar nu eu voi hotărâ acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Holstrom. Apreciem cu, tot, cu toții tot ceea ce face și ce fac Națiunile Unite pentru a face să evalu, evolueze acest lucru și, într-adevăr, acest cadru pentru 2015 reprezintă un lucru foarte important. Și acum o să-i dau cuvântul uh, colegului nostru Mitchell. Trei minute. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și doamnei comisar și vă mulțumesc tuturor că sunteți aici alături de noi astăzi, doamnelor. Faptul că sunteți alături de noi reprezintă o oportunitate foarte bună pentru a discuta felul în care Comisia, Parlamentul și Națiunile Unite abordează uh, reducerea catastrofelor și reziliența și sper că în viitor să există o mai bună colaborare între cele trei instituții și uh, Uniunea Europeană în general. Eh, raportul Parlamentului, la care eu sunt raportor și care va fi prezentat în comisia noastră luna viitoare, eh, pune de fapt aceste întrebări. Ce părere aveți? Care ar trebui să fie de fapt prioritățile acelui raport? Eh, raportul își propune să demonstreze că se pot face economii semnificative și că se poate investi în această reziliență și că acest lucru ar trebui să fie prioritizat în viitoarele programe. Într-o perioadă de consolidare financiară e nevoie să folosim resursele și mai eficient și mai economic doamnă comisar, doamna Wallström a menționat uh, China. Un exemplu de succes în uh, China, care a investit peste 3 miliarde de dolari în uh, controlul inundațiilor, este că au estimat că au evitat pierderi de 12 miliarde de dolari. Deci, de fapt, și-au uh, uh, quadruplat investiția. Da? Deci au economisit 9 miliarde investind 3 uh, miliarde și au uh, obținut aceste rezultate. Prin urmare, uh, ceea ce contează aici este caracterul proactiv și nu reactiv. Da, e adevărat că fiecare marș începe cu primul pas. Apoi, raportul își propune să țină seama de rezultatele planului de acțiune al Comisiei privind reziliența și prevenția pentru diverse state în perioada până 2020 și pe, pentru a se asigura că prioritățile planului de acțiune sunt puse în aplicare și pentru a se asigura că s-au făcut progrese serioase în atingerea obiectivelor. Este esențial ca statele membre și Uniunea să coordoneze mai bine în activitățile lor umanitare, să lucreze cu mai multă consecvență pentru a se asigura că strategiile de reziliență și reducerea catastrofelor sunt eficiente și au consecințe reale asupra comunităților. Să uh, sporească apoi uh, coordonarea între donatori și asta e o chestiune pe care trebuie să o abordăm în această săptămână. E un lucru esențial pentru că până la urmă uh, irosim bani într-o perioadă uh, dificilă. Nu putem uh, continua să mergem așa, pentru că, până la urmă, asta se traduce în pierderi de vieți omenești și pierderi materiale. Prin urmare, avem nevoie de o mai bună coordonare între donatori într-o, și în situația de post-criză. Trebuie să ne asigurăm că reacționăm și că uh, stabilim o gândire și o perspectivă pe termen lung. Ehm, sigur că trebuie să avem răbdare și să gândim înainte și când uh, vorba aia pui o sămânță în pământ, nu te duci să vezi dacă a crescut planta a doua zi. Prin urmare, este nevoie de o interconectare mai bună pentru a ne asigura că pierderile economice dintr-o regiune nu au consecințe globale. De exemplu, inundațiile din uh, Thailanda uh, se pare că au avut un impact uh, la nivelul dezvoltării industriale globale de 2%. Prin urmare, toată lumea este vizată atunci când apar catastrofe naturale. Trebuie să îmbunătățim colaborarea între autorități, între autorități și comunitățile locale și nivelul local și regional. Apoi, nu putem să facem progrese decât factorii care stau la baza ca vulnerabilității, precum proasta gestionare a mediului, uh, infrastructura proastă, degradarea terenurilor și așa mai departe, sunt abordate așa cum trebuie. Trebuie să ne mai dăm seama că atâta timp cât Uniunea Europeană și alte organizații internaționale pot face progrese, uh, Uh, răspunderea prim, primară revine guvernelor naționale mm, și țările partenere, așadar, trebuie să se implice adânc pentru a susține și pune în practică acele acțiuni care sporesc uh, prevenția și reducerea catastrofelor. Și, în fine, e nevoie de o abordare foarte solidă în acest domeniu în agenda post-2015, așa cum a arătat și Comisia și Secretarul General uh, ONU. Deci avem acest cadru care expiră 2015, uh, el ne-a permis să facem progrese importante, dar este foarte important ca politice în acest domeniu să fie modernizate, așa cum s-a spus deja astăzi aici. Și cred că nu există niciun fel de problemă ideologică cu asta. E un lucru la care cu toții trebuie să lucrăm împreună în comisii, la nivelul Parlamentului, între instituții, între Uniunea Europeană și Națiunile Unite. Cred că întâlnirea de astăzi e un pas important în construirea acestui uh, ritm și când vom participa la ședința Națiunilor Unite de săptămâna viitoare și veți avea ocazia să schimbați, nu trebuie să uitați nicio clipă și nu trebuie să uităm nicio clipă să menționăm acest lucru care trebuie să fie pe ordinea de zi a tuturor întâlnirilor. Prin urmare, vă mulțumesc foarte mult și vă rog să nu uitați să-mi spuneți care credeți că ar trebui să fie prioritățile noastre. Mulțumesc! Mr. Mitchell. Mulțumesc, domnule Mitchell. Sunt uh, convinsă că în octombrie vom avea o dezbatere foarte interesantă pe marginea raportului dumneavoastră. Și acum, uh, domnul Berman, pentru întrebări și răspunsuri. A bit embarrassed because Gay has said... Sunt uh, un pic uh, jenat pentru că Gay uh, a spus deja totul. Mulțumesc pentru asta. Uh, doamnă comisar, domnul Wallström, mulțumesc că ați venit alături de noi. Este important să ne, că ne transmiteți toate aceste informații și această energie. Am trei întrebări. Prima, uh, pentru doamna Gheorgheva, se referă la cadrul financiar multianual. Credeți că serviciul dumneavoastră este capabil să lucreze cu bugetul uh, care se prezintă în prezent uh, ca atare? Și considerați că ați fost forțați în anii trecuți uh, să faceți anumite lucruri și că va fi necesar să reveniți la guverne în fiecare an pentru că nu există un buget consecvent. Aceasta a fost prima întrebare și acum a doua. Grupurile cele mai vulnerabile în situații de catastrofe naturale de cele mai multe ori sunt cele care sunt lovite cel mai puternic, populațiile respective. Nu mă refer aici la persoanele cu dizabilități, uh, ci și la minorități, la persoane care se găsesc cumva marginal față de societatea în care trăiesc. Există anumite riscuri care au fost neglijate, cum ar fi romii în România, de exemplu. Sunteți uh, mulțumită de felul în care serviciul dumneavoastră abordează această problemă și ce să face în prezent? Și Ultima întrebare pentru doamna Wallström. Când uh, privesc Națiunile Unite și prețuiesc cunoștințele și know-how-ul uh, care există la nivel de agenții și pe care le aveți la UN, ADC, UNI, SDR și la celelalte uh, birouri. Există inițiative de reducere a riscurilor, însă um, nu mi se pare că s-au putut evita dezastrele. Și sunt foarte multe organizații care lucrează. Mă interesează cum veți aborda pe viitor uh, toate aceste lucruri, uh, ținându-se cont de o perspectivă unică a Națiunilor Unite. Sí, muchas gracias, comisaria. Señor. Mulțumesc, uh, domnule comisar, domnule reprezentant special. ceea ce privește toate aceste lucruri, um, este foarte important să ne gândim, uh, sigur, la pierderi, dar și la uh, care au fost uh, victimele și numărul acestora. Ne gândim la statele insulare, pentru că Uniunea Europeană a avut întotdeauna o poziție coerentă, puternică, cu privire la um, soluțiile coerente, mai ales în condiții de catastrofe naturale. Însă, toate aceste lucruri sunt uh, acompaniate de investiții în structuri naționale, regionale, pentru ca la fața locului să fie reduse riscurile și mai ales pentru a ne consolida propriile puncte forte. Și în acest context aș vrea să vă adresez o întrebare. Cum putem noi, sau care sunt prioritățile pe care putem să le enumerăm noi atunci când este vorba despre reducerea riscurilor de catastrofe naturale. Cum putem noi să reducem aceste riscuri? Pentru că, până la urmă, vorbim aici despre două dezbateri. Pe de o parte, cea despre dezvoltarea durabilă, care se desfășoară în diferite domenii, și, în al doilea rând, așa cum a spus și domnul Mitchell, la New York, săptămâna viitoare, va avea loc uh, întâlnirea cu privire la obiectivele mileniului. Și aceasta reprezintă o oportunitate pentru Uniunea Europeană și cu această ocazie poate să se exprime într-un singur glas, tocmai pentru a stabili acest și a întări acest cadru legislativ european. Președinta, mulțumesc și acum voi da cuvântul uh, doamnei comisar pentru a răspunde. Domnule comisar Gheorgheva. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările adresate, domnule Mitchell. Apreciez foarte mult faptul că V-ați uh, referit la o singură zonă cheie asupra căreia să ne concentrăm. Pentru că sigur că există un scenariu cu priorități multiple și trebuie să vedem uh, pe care ne punem accentul. Eu cred uh, în sufletul meu că focusul dumneavoastră trebuie să se pună pe uh, țările cele mai vulnerabile și pe populațiile cele mai vulnerabile. Și ceea ce facem pentru a reuși să ne concentrăm atenția spre uh, punctele respective. Domnul Berman uh, a menționat și el acest aspect. 80% din victime, victimele de pe uh, urma unei catastrofe naturale, provin din uh, în majoritate din uh, zonele cele mai vulnerabile. De cele mai multe ori sunt persoane invizibile, nu au acces la marile coridoare de putere. Dar, în același timp, dacă priviți țările 30 sau mai multe chiar dintre ele ne oferă 40-50% din uh, pierderile de viați și pierderi economice. Așadar, în politica noastră de dezvoltare și în cooperarea noastră între, cu, cu uh, ajutorul umanitar este cât se poate de important ca noi să ne concentrăm pe aceste țări uh, cele mai vulnerabile și, de asemenea, pe cele mai vulnerabile populații. Vă voi spune acum o istorioară care mi-a influențat gândirea în mod semnificativ cu privire la relevanța stabilirii de priorități. Iar această poveste este următoarea. În regiunea Somaliei, în, deci regiunea Somalii din Etiopia, aici au colectat timp de 60 de ani date cu privire la uh, cei care trăiesc acolo, pentru că vorbim despre o regiune nomadă. Deci, care sunt cei care, uh, care sunt animalele care trăiesc acolo și modul în care sunt repartizate acestea în funcție de grupurile de venit. Și dacă este să ne uităm la grupa 30-70, în care, atunci când începe uh, deci anii din 30 până în 70, când uh, nu a fost atât de puternică influența climatică și ulterior se poate observa că în prima parte uh, componența uh, numărului de animale s-a schimbat foarte puternic. Înainte erau uh, mult mai multe vite care pur și simplu s-au evaporat în favoarea caprelor și a cămilelor. Deci, o sursă de alimentare foarte diferită față de ceea ce ofereau vitele. De ce? Pentru că iarba nu putea susține altceva, nu putea hrăni pe altcineva decât caprele și cămilele. Și în al doilea rând, cei care uh, dețineau aceste animale și aceștia s-au modificat. Tot mai mulți oamenii bogați au început să fie proprietarii acestora. La început era o distribuție relativ egală între cei foarte săraci, uh, cei uh, cu venit mediu și cei cu venit mare. Cei cu venit mare, sigur, aveau ceva mai multe, însă se putea observa o curbă ușoară. În ultimii 30 de ani însă, după 70 încolo, cei săraci au rămas fără nimic, pur și simplu. Cei foarte săraci n-au mai avut nimic, cei săraci un pic, iar cei bogați au devenit tot mai bogați, având tot mai multe capre și cămile. Iar această imagine m-a lovit puternic și mi-am spus, trebuie să abordăm această chestiune a echității de fapt, a lipsei de corectitudine în uh, zonele de catastrofă naturală și trebuie să luăm acest lucru cât se poate de în serios. Trebuie să fim vocea celor 20% din uh, populația vulnerabilă și să ne concentrăm asupra acestor procente și să fim vocea adaptării economice la aceste modificări. Deci noi trebuie și putem să ajutăm comunitățile mai bine adap- ajutându-le să se adapteze la inevitabil. În felul acesta va fi mai mult lapte pentru copii și vor exista șanse mai bune pentru o alimentație mai bună. Și vorbim despre lapte. Un alt aspect impresionant este faptul că un lucru pe care uh, îl pot avea mai degrabă aceste populații uh, vulnerabile din țările vulnerabile este laptele matern, dar nu îl au. De ce nu îl au? Pentru că obiceiurile sociale care se dezvoltaseră înainte să existe această discrepanță, aceste uh, obiceiuri sociale există în continuare. Noi investim în servicii de asistență, în accesul femeilor la asistență, la educație și toate acestea sunt instrumente care sunt bune pentru dezvoltare peste tot, dar sunt bune în aceeași măsură și pentru ajustare, pentru adaptare. Așadar, oamenii nu sunt echipați în mod corespunzător uh, pentru a face față dezastrelor. Unii sunt mult mai vulnerabili decât alții, iar noi avem obligația de a-i ajuta pe cei vulnerabili, de a spori rezistența, astfel încât aceasta să se orienteze să-i protejeze pe cei mai vulnerabili. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește noțiunea faptului că, uh, într-adevăr, reducerea riscurilor uh, este um, foarte slabă, chiar dacă vorbim aici despre uh, dolari, bani uh, economisiți, Într-adevăr, un euro uh, investit uh, este echivalentul a 2,47 euro uh, care se pierd. Cred că am răspuns și cu privire la grupurile vulnerabile, așadar vreau să răspund acum doar cu privire la CFM. Sunt uh, recunoscătoare Parlamentului pentru sprijinul oferit. La CFM am obținut uh, o ușoară creștere cu privire la ajutorul umanitar și o creștere bugetară cu privire la rezerva de urgență, plus posibilitatea de a folosi bani în alți ani dacă nu am reușit să uh, cheltuim banii dintr-o anumită rezervă într-un anumit an. Și acest lucru este benefic. Însă sper în continuare că la stabilirea bugetului final vom avea 350 de milioane pentru rezerva de urgență pe care i-am cerut și cred că este cât se poate de necesar să existe această flexibilitate. Pentru a vă oferi câteva cifre, uh, puteți să evaluați dumneavoastră apoi dacă am dreptate sau nu. Anul trecut am început cu 850 de milioane de euro în bugetul nostru și am încheiat anul cheltuind 1, 3 miliarde. 850 de milioane plus cei 250 de milioane rezervă de urgență au fost cheltuiți cu totul, plus am transferat bani de la alte programe, programe uh, care uh, se profilau pe salvarea uh, de vieți. Anul acesta am început cu 850 de milioane de euro, rezerva pentru urgență va fi cheltuită și în continuare vom căuta bani suplimentari. Numai Siria a folosit 850 de milioane din partea Comisiei până una alta. Așadar, flexibilitatea uh, rezervei de urgență este foarte importantă. Iar în afara CFM-ului mai există șansa de a obține ceea ce am cerut. În momentul acesta am obținut 850. Dacă reușim uh, să creștem rezerva la 320, vom uh, putea avea sprijinul de care avem nevoie. Vom încerca, a spus uh, domnul Bergwind. Da, vă rog, pentru anul acesta, uh, creditele uh, de plată sunt foarte importante pentru noi, pentru că am făcut chiar și apel la unii dintre dumneavoastră. În ceea ce privește ajutorul umanitar, nu putem să luăm un bilet la ordin și să îl oferim oamenilor în suferință în loc de alimente. Avem nevoie de bani cash. Așadar, creditele de plată sunt uh, esențiale pentru noi. Iar în ceea ce privește MDG-urile, SDG-urile, într-adevăr, dorim și noi să avem o abordare integrată și uh, cuprinzătoare. Doamna președinte, mulțumesc. Uh, doamna reprezentant special, vă rog. Mulțumesc. S-a menționat aici Siria și vedeți cât de paradoxală este situația. Nu poți simultan să rezolvi toate problemele, inundații și așa mai departe, resursele trebuie să fie împărțite între mai multe crize umanitare diferite, cauzate de factori foarte diferiți. Și iată de ce acest pachet numit dezastre, așa, este parcă prea general și asta reprezintă și paradoxul nostru. Dacă vă uitați la datele statistice, veți vedea că resursele destinate anumitor țări care sunt afectate permanent de probleme și catastrofe naturale, cum ar fi inundațiile și ciclonele, aceste țări, de fapt, nu primesc decât foarte puțin bani eh, propriu-zis de la ajutorul umanitar. Iar singurul mod de a ajuta pe aceste, aceste, pe aceste țări să fie mai rezistente la dezastre este uh, Um, prin investiții permanente continue și acesta este și paradoxul cu care noi ne confruntăm permanent. Și aș mai face o observație legată de legislație. Ar trebui să se concentreze poate mai mult pe o abordare mai globală, mai largă a acestui concept de rezistență la dezastre și aici înseamnă că toți actorii trebuie să lucreze împreună, cei care fac reconstrucția după dezastre, dezvoltare, etc. Asta înseamnă un sistem de planificare și de monitorizare care să verifice cum sectoarele sunt influențate unele de celelalte și cum guvernele reacționează față de donatori și așa mai departe. În ce privește donatorii, tocmai în ultimele săptămâni ne-am întâlnit cu toți donatorii ca să vedem uh, ce se poate face în noul context, noul cadru de acțiune privind ajutorul umanitar din luna august și chiar și după 2015 am întrebat pe donatori ce părere au despre cum funcționează investițiile, ce se mai poate face. În datele să statistice arată destul de bine, dar de fapt trebuie să știți că nu avem niște indicatori de tip OCDE pentru acest gen de măsuri, deci avem nevoie de o monitorizare mai atentă în viitor. Uh, acea supă cu acronime a ONU, despre care ați vorbit aici, aș dori să pot să fac ceva, însă gândiți-vă așa. Dacă ar exista numai o singură agenție unică, deci care să se ocupe numai de drepturile omului, de pildă, pentru toți oamenii, nu cred că uh, ar fi posibil să lucreze așa cum trebuie, pentru că există mai multe, mai multe instanțe care sunt uh, responsabile cu protecția drepturilor omului. Deci și aici, în acest domeniu umanitar, avem cei de la mediu, de la alimentație și așa mai departe, care se ocupă de acest subiect. Luna mai acestui an, uh, în sistemul ONU, s-a hotărât următorul lucru, și anume un plan ONU pentru reducerea dezastrelor și sporirea rezistenței la catastrofe naturale este foarte important pentru că tocmai în ce privește susținerea guvernelor în anumite țări, acolo va exista un singur interlocutor ONU, ceea ce va permite o acțiune mai coordonată și atunci și uh, Uh, tragerea la răspundere și raportarea este mai uh, simplă și și ajustarea este mai simplă. Și iată, deci, uh, ce s-a hotărât la cel mai înalt nivel al ONU. Deci, într-adevăr, există o reacție, deoarece toată lumea ne spune, țările ne spun, de ce nu vă coordonați mai bine, de ce tot spuneți că faceți și nu faceți. Este o situație complicată Limbajul este ambigu ca de obicei și uh, cei din domeniul, deci pe plan sectoral nu există prea multe, să zicem, tragere la răspundere și, într-adevăr, nu există o entitate unică, de exemplu ONU, care se ocupe de partea economică a dezastrelor avem, bineînțeles, instituțiile financiare internaționale, instituțiile multilaterale financiare, care ne ajută să avem o perspectivă și financiară în domeniul dezvoltării. Este clar că acolo unde găsim mai multă coerență este la nivelul regional, nu numai în Europeană, dar și în alte uh, instanțe regionale. Acolo, pe acel plan, se iau măsuri mai uh, bune pentru a se asigura coerența acestor măsuri ONU, dar nu Uniunea Europeană, nu ONU, mă scuzați, va putea să rezolve toate aceste probleme, cum ar fi cadrul politic din, din care uh, dintr-o anumită țară, ci până la urmă în țara respectivă va trebui să se ia măsuri și să se asume răspunderea. Mulțumesc. Gracias, presidenta. Yo, la, la verdad es que lo que quiero es utilizar dos minutos primero. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, doamnă Alstrom. Două minute. În primul rând aș dori să pun o întrebare pentru cele do- doamne invitate. E vorba de un fenomen pe care îl cunoaștem în prezent aici, în Parlamentul European. După lungi negocieri am reușit să adoptăm la conferința președinților ceva legat de perspectiva financiară. Până în 2020 și acum începem discuțiile comisie cu comisie. Și observăm că exact aceiași colegi care s-au pus de acord la nivel înalt în Parlament, acum nu mai sunt de acord. Adică, acest acord global nu se mai reflectă la fel în fiecare comisie. Așadar, eu sunt convins că acordul respectiv la care s-a ajuns Bine, e un acord care pe mulți îi mulțumește, însă pe mine mă supără, chiar mi-e rușine de el, mi se pare scandalos, pentru că uh, de acum încolo vom avea niște credite din ce în ce mai reduse, mult mai reduse decât în anii trecuți și deci Uniunea Europeană nu își va respecta uh, angajamentele. Bun, vreau doar să vă spun că fiecare comisie acum își uh, fixează acele linii roșii și priorități și trebuie totuși să ne coordonăm pe undeva. Este important ca fiecare cumva să își definească aceste priorități și aceste sectoare. Adică fiecare să-și dea seama că sunt sectoare care vor trebui cumva să fie sacrificate, altele, în schimb, vor trebui să fie menținute cu orice preț. Iar discuția de față ne arată foarte bine că răspunderea noastră, cumva, asumarea răspunderii nu este compatibilă cu mijloacele financiare pe care ni le-am dat noi înșine, deci trebuie să fim răspunzători cumva. Brief question. Um, well, the commissioner and the assistant. Domnul Mitchell, vreau să vă întreb, doamnă comisar și doamnă Wallström, ce se întâmplă cu Uh, I will offer my answer and I'm sure... Um, Ce se întâmplă cu acest program comun despre care ați vorbit? Vă spun eu din perspectiva mea, spune doamna Georgieva. Există mai multe sinergii acum între cei care vorbesc despre rezistența la dezastre, dezastre și cei care vorbesc mai mult de reducerea dezastrelor. Uh, dar de fapt e vorba până la urmă tot de un management al dezastrelor sau catastrofelor naturale și cumva de fapt ne întâlnim la jumătatea drumului. Terminologia poate să varieze de multe ori, însă realitatea este cumva aceea. Acest cuvânt resilience, rezistență, a devenit așa un fel de cuvânt la modă, mai ales în țările și în comunitățile cele mai vulnerabile. Uh, pentru că este mai mult decât o înțelegere și o gestionare propriu-zisă a riscurilor. Presupune mai mult, v-am spus, v-am vorbit despre laptele matern. Nu poți să spui că le ajuți pe tinerele mame care practic suferă de malnutriție și nu pot să-și hrănească copiii și pentru că nu ai uh, servicii de sănătate. Asta nu este pur și simplu în sine o, o rezistență dezastre, dar de fapt ea se încadrează la măsurile care se referă la această rezistență. Deci, până la urmă, dincolo de etichete, fondul este important, uh, nu forma. Domnule Mitchell, ai spus ceva foarte nimerit, și anume că trebuie să uh, avem, uh, să putem să avem o viziune transversală, în general, și să nu ne oprim la etichete și la diviziuni artificiale, dar îi dau cuvântul lui Margaret. Una, uh, una, Națiunile Unite au așa un titlu foarte sfărăitor și pompos legat de această um, rezistență la uh, dezastre, această capacitate de a rezista șocurilor și de a reconstrui. Clinton, atunci când a fost în uh, Hawaii, s-a referit la această reziliență, care de fapt nu este ceva static, ci în plină, să zicem, mișcare. Este practic un organism viu, pentru că această linie se mișcă în permanență. Pur și simplu, reconstrucția după dezastre și catastrofe naturale înseamnă că sporim în permanență această reziliență pentru că așa trebuie să se miște și societatea. Așadar, să nu fiți cumva tulburați de toate aceste cuvinte și concepte, pentru că, da, tehnologia nu este foarte, foarte clară. Există o terminologie consacrată în 2005, atunci când s-a uh, adoptat acest plan de acțiune de către mulți oameni de știință din lume. Există definiții acolo, dar nu toată lumea se uită la ele și le consultă. Acum uh, dorim o actualizare a acestui document pentru anul 2015 pentru că, bineînțeles, toată lumea își dorește hotărâri în cunoștință de cauză, dovate pe, bazate pe dovezi și așa mai departe și atunci și terminologia este importantă, bineînțeles, ca să știm exact unde se duc toți acești bani Într-adevăr, această reziliență este cumva ceea ce ne dorim ca și obiectiv, adică societățile noastre să poată să reziste mai bine la aceste șocuri oribile. Doamna Georgieva, fără microfon. Această reziliență este un concept mai larg, iar reducerea dezastrelor este ceva mai restrâns, mai mult un instrument pentru a ajunge la acest obiectiv care până la urmă este această reziliență. Mulțumesc. Din păcate terminăm acest schimb de vedere atât de fructuos și vă mulțumesc încă o dată în numele comisiei noastre pentru prezența dumneavoastră aici. Uh, Dragi colegi, vă rog frumos, dorim să începem. I'm sorry, but it's no, always no. like this. please we can uh, start. Uh. Putem să începem, vă rog. Please, if you can uh, continue your conversation outside and... Vă rog, continuați conversațiile afară, lăsați-ne să continuăm și noi cu dezbaterile noastre. Îmi face mare plăcere să o întâmpi doamna Cazân, director executiv. Vă rog frumos spune doamna președinte. So, as I said, it's my great pleasure to welcome Mrs. Kazan, executive. Face mare plăcere să o întâmpin pe doamna Kazan, director executiv al World Food Program, programul alimentar mondial. Doamna Kazan, este o onoare pentru noi să vă avem astăzi aici. Prezența dumneavoastră demonstrează cât de bine se cooperează între Parlamentul European și programul dumneavoastră. Continuăm astăzi o tradiție îndelungată mai mulți dintre predecesorii dumneavoastră ne-au onorat cu prezența lor în trecut. Ați început uh, să funcționați ca și director executiv al Programului Mondial Alimentar acum un an și jumătate. Cu mai bine de 25 de ani de experiență și leadership și o pasiune pentru lupta împotriva famei și a malnutriției, în munca dumneavoastră, în mod constant, ați fost convinsă că trebuie să investim în strategiile de reziliență, să construim punți între ajutorul umanitar, dezvoltare și să investim și în agricultură durabilă aceste țări mai defavorizate. Iată subiecte care ne interesează și pe noi aici la comisia noastră. Recent, programul dumneavoastră s-a adaptat într-un context în schimbare al ajutorului internațional și se pune accent mai mult pe soluții bazate pe bani uh, cash, pe vouchere și nu pe gen de transferuri. Da, am dorit să știm mai multe despre aceste noi abordări și aveți cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte amabilă, doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului European. Dragi cetățeni europeni, sunt onorată să, prezint, să particip la acest schimb de vederi. În primul rând, vreau să recunosc cât de importantă este munca Comisiei dumneavoastră, pentru că alimentația și nutriția sunt menținute ca priorități în Uniunea Europeană, dar și pe plan internațional și în numele persoanelor care suferă de foame în lume, vă mulțumesc. De ce? Pentru că aveți voința politică care permite investiții în asistență alimentară atât de necesară într-o lume în schimbare. Vă vorbesc ca și director executiv al Programului Mondial Alimentar și știți bine că am reușit să hrănim mai bine de 180 de milioane de bărbați, femei și copii în mai bine de 80 de țări sub egida noastră, programul nostru își permite, își propune să abordeze nevoi pe termen mediu și lung prin asistență alimentară, prin consolidarea comunităților și prin uh, consolidarea sistemelor alimentare naționale. Bineînțeles că programul nostru nu este singur în aceste eforturi. Lucrăm cu beneficiarii noștri pentru a vedea cum să întâmpinăm aceste nevoi, cum să răspundem la ele, lucrăm cu alte ONG-uri, cu alte agenții ONU pentru programe complete, integrale în acest domeniu și uh, în ce privește cele două invitate, vreau să vă dau asigurări că lucrăm împreună cu aceste instanțe europene și cu alte agenții ONU, dar și cu sectorul privat uh, pentru a sprijini aceste inițiative pe plan internațional. Mai mult decât atât, noi lucrăm cu guvernele pentru o siguranță alimentară în slujba cetățenilor lor. Lucrând în acest fel, reușim să avansăm, să progresăm mulțumită generosității dumneavoastră și a comunității internaționale. Uniunea Europeană și Programul Alimentar Mondial au multe puncte comune și cooperează bine multe domenii. Ca și membrii ai Comisii DEVE, vă poate interesa activitatea noastră, mai ales pentru că noi avem o problemă fără precedent în istoria noastră, vorba de criza din Siria mai mult de 8 milioane de persoane strămutate intern sunt hrănite de noi, dar și tot, tot la fel de multe milioane de refugiați din taberele de refugiați din țările învecinate. M-aș concentra mai mult pe uh, partea dezvoltare din mandatul nostru, mai ales mă voi concentra pe nevoia continuă de a susține în mod vigilent și de a acționa pentru ca să avem o reziliență sporită pentru persoanele cele mai vulnerabile, pentru că numai așa putem să avem o situație sigură și să avem o, o situație deci, în care nutriția să fie bună pentru toată lumea. Astăzi, organizații cum este Programul Mondial Alimentar trebuie să contribuie la reziliența celor mai săraci ca ei să se poată hrăni singuri pe de altă parte să consolidăm capacitățile instituționale și guvernamentale care să poată la rândul lor să acționeze și să-i ajute pe cetățenii lor. Și vreau să vă spun că orice contribuție primită la noi este maximizată prin câștiguri de eficiență și prin inovare. În sfârșit, în timpul scurt pe care îl avem la dispoziție împreună în această, la această reuniune, vreau să, ne, vreau să ne gândim la faptul că reducerea ajutorului internațional ne afectează direct, afectează direct capacitatea noastră de a acționa în timpuri de criză. Iată de ce această provocare este una aproape permanentă pentru noi. Secretarul General al ONU a lansat inițiativa Zero Hunger Challenge, această provocare pentru foamete zero, care este o, o um, provocare fără precedent la care trebuie să se răspundă, și anume dispariția pur și simplu a foamei, a foametei în lume. Secretarul General al ONU a uh, susținut astfel prin declarația sa, inclusiv uh, declarația pe care a făcut-o uh, parlamentarul Taylor, care la rândul său a dorit să se susțină această inițiativă. În sfârșit, pot să vă spun că uh, în acest uh, obiectiv al mileniului, acest cel mai important obiectiv al mileniului, ne-a ajutat să ne apropiem de această, acest obiectiv zero foamete. Însă, atunci când ne apropiem de anul 2015, când se va discuta noul cadru de după obiectivele mileniului, este foarte important să ne menținem pe poziții pentru securitatea și siguranța alimentară. Nu trebuie să pierdem această generozitate de care dă dovadă publicul. Și, într-adevăr, secretarul, secretarul general ONU mi-a cerut personal să vă prezint acest apel dumneavoastră și să ne asigurăm că veți fi și dumneavoastră niște avocați ai acestor măsuri. Așadar, pot să vă spun, în acest context s-au făcut deja pași semnificativi. Pe plan internațional este vorba de acel Nutrition Movement, uh, David Barrow a venit și va vorbi despre această mișcare aici, la Parlament. Această mișcare a uh, stimulat niște alianțe între guverne și ONG-uri pentru a rezolva probleme care uh, afecte, afectează 175 de milioane de uh, persoane în lume. De asemenea, o convenție a adoptat împreună cu Uniunea Europeană, Convenția ONU a adoptat împreună cu Uniunea Europeană o serie de măsuri în acest domeniu. Știința și tehnologia, pe de altă parte, ne aduc noi instrumente pentru a înțelege aceste provocări. Avem, deci, potențialul de a clădi această reziliență pentru cei mai fragili și pentru a salva vieți omenești. Chiar și în acest context și în, cu aceste rezultate mai avem încă multe de făcut. De exemplu, în Yemen am uh, călătorit în Sinai și până la granița între Yemen și Africa, Arabia Saudită. Astăzi 10 milioane de yemeniți suferă de probleme alimentare și avem jumătate dintre aceștia care suferă foarte mult de foame și jumătate mai puțini. Și mai mult de 50% dintre copii suferă de un, fel, de un tip sau altul de malnutriție. Aceste cifre nu se vor schimba dacă vom continua să folosim aceleași instrumente umanitare ca până acum. Trebuie, bineînțeles, uh, să răspundem la nevoile imediate alimentare ale acestor populații, dar trebuie, pe de altă parte, să lucrăm cu alte agenții ONU, cu societățile respective, cu guvernele respective, pentru a clădi acel plag, prag de reziliență care să permită societăților respective să hrănească ele însele. Astfel, noi împreună cu FAO și cu guvernul din Yemen avem un program comun destinat acestor persoane cele mai vulnerabile din Yemen. Cât privește Etiopia, eh, și acolo am avut o serie de experiențe similare, dar acesta este numai începutul. Lucrăm și cu UNICEF-ul și cu alte entități care să permită programe de educație pentru uh, copii și pentru mame în sprijinul nutriției. Pur și simplu, furnizarea de alimente nu este o cheie pentru a rezolva problemele culturale, care de fapt sunt cumva mult mai profunde și explică această malnutriție. Este nevoie de un instrument de nutriție, deci de suplimente alimentare, care trebuie să fie pus pe picioare în această regiune. Știm că acolo unde există foamete, există și insecuritate. Unde există malnutriție, avem subdezvoltare. Și atunci când avem probleme deci de alimentație, nu putem să avem probleme, nu putem să avem o țară sigură. Deci o țară cum este Yemenul nu va putea fi stabilizat dacă nu rezolvăm problema foamei, dar trebuie să transformăm cuvintele în fapte și aceasta cu un impact pe termen atât mediu cât și lung. Această abordare prin reziliență ne permite acest lucru. Strategia ONU privind reziliența este foarte bine întocmită și arată în ce măsură Uniunea Europeană și Comisia dumneavoastră, mai cu seamă, uh, sunteți pionieri în acest domeniu. Suntem de acord asupra problemei, suntem de acord asupra metodei, dar e nevoie de mai mult decât atât. E vorba de investiții financiare și instituționale constante. Vorbim tot timpul despre ce avem nevoie, dar dolarii nu vin. Cei care să susțină aceste cuvinte. Prin urmare, Trebuie ca, la nivel mondial, ori de câte ori acest angajament despre care vorbește Comisia dumneavoastră, uh, se aud vorbele, dar de multe ori nu se primesc banii uh, despre care e vorba pentru a susține aceste programe de reziliență. Dorința noastră de colaborare cu Uniunea Europeană, atât la nivel național și regional, este foarte mare. Uh, în fiecare an PAM lucrează din ce în mai mult uh, cu programele la nivel național și regional și local. Nu dorim decât să continuăm să susținem uh, din partea, ca Uniunea Europeană să ne susțină în continuare și să colaborăm pentru a folosi aceste instrumente care s-au dovedit bune. De exemplu, în uh, Kenya, în 2011, comunitățile au reușit să gestioneze mai bine consecințele crizei datorită programelor PAM. Au fost uh, pregătit, uh, au făcut lucrări de reabilitare pentru a își proteja recoltele, pentru a-și apăra viața și folosind programe ecologice. E, la ora actuală ei se bazează mai puțin pe ajutoarele externe și asta înseamnă o țintă atinsă. Aș putea să vă dau multe exemple. Anul trecut s-au construit, s-au săpat mai degrabă 1400 de puțuri. Zeci de, de hectare de teren au fost protejate și îmbunătățite. Ăsta este progresul pe care PAM dorește să-l facă în întreaga lume. Este vorba apoi și de sprijin de, prin formare profesională, prin de, uh, formarea a 6500 de specialiști în acest domeniu și în susținerea programelor de plase um, de siguranță. E, toate aceste activități au consecințe pe termen lung. Ca și în uh, publicitatea comercială, pot și eu să vă dau foarte multe exemple și chiar aici, în cadrul Parlamentului, și știu foarte bine că Comisia dumneavoastră a investit și s-a investit în realizarea acestor uh, schimbări. Pentru Uh, a susține aceste modificări uh, și, cum spuneam, nu livrăm doar alimente. Uh, ținem seama de ultimele evoluții și progrese din știință și tehnologie pentru a ne asigura de efectele benefice și ne străduim să îmbunătățim calitatea produselor alimentare. Nu este suficient să le dai oamenilor alimente ci scopul este ca acești oameni să aibă acces la hrană de mai bună calitate, cu valoare nutritivă mai mare. Majoritatea însă a celor oameni nu au resursele pentru a avea acces la aceste produse și noi le, îi ajutăm să aibă acces și progresăm. Anul trecut, 2,6 milioane de copii au primit sprijin pentru a combate uh, pentru a ajunge la produse alimentare. Eh, era vorba de copii eh, în acea perioadă critică între 6 luni și 26 de luni. Ne adresăm și mamelor, pentru că dacă nu abordăm problemele sănătății materne și eh, ratăm primele 9 luni din acea fereastră de care este nevoie și care te asigură că vei avea un impact atunci rezultatul nu este cel dorit pentru că uh, altfel nu, nu se vor obține rezultatele dorite în dezvoltarea fizică și mentală a copilului. Dar trebuie să ne asigurăm că aceste investiții rămân pe măsură ce copiii uh, cresc. Pentru a asigura avantaje pe termen scurt, mediu și lung, pentru a ajuta la dezvoltarea uh, generației viitoare și pentru a asigura continuarea acestui uh, ciclu. Scopul nostru este să ne asigurăm că familiile pot să aibă acces la alimentele de care au nevoie. Și pentru asta știm că este nevoie de o productivitate socială și culturală mai mare, și de intervenții uh, importante. Pentru a îmbunătăți agricultura trebuie să ne străduim să dezvoltăm uh, lanțuri uh, agricole durabile și profitabile pentru agricultori. În programul nostru, de fapt este o inițiativă care va ajuta un număr important de mici agricultori, dintre care jumătate sunt femei cum am arătat și mai devreme, când ajuți o femeie și uh, o ajuți să, să fie mai uh, capabilă, de fapt ajuți întreaga familie și întreaga comunitate. Capacitatea acestor mici agricultori de a cultiva recolte bune uh, sporește, pentru că nu e vorba doar de randament mai mare, ci și de calitate ceea ce va conduce la produse mai bune pe piață. Dar asta nu este o alternativă viabilă, ci pentru că în continuare este un program al PAM. Ei au nevoie de o piață și trebuie să facem în așa fel încât să ne asigurăm că aceste produse în cantitate și calitate ajung în acel loc unde pot fi uh, uh, livrate. Prin urmare, dacă uh, eliminăm acest risc, întărim lanțul uh, de valori în agricultură și ajutăm la dezvoltarea durabilă pe termen lung. Anul trecut, PAM a cumpărat alimente din țările în curs de dezvoltare în valoare de 1,1 miliarde de euro. E, uh, pentru a ne asigura că nu cumpărăm doar de la brokerii uh, mari, ci și cel puțin 10% de la micii agricultori, pentru că aici uh, se va vedea diferența. Dacă e să atingem acea țintă de zero privind uh, uh, foametea și sărăcia, trebuie să ne asigurăm că oamenii vor fi în măsură să se hrănească singuri. Această provocare impune ca programul nostru să nu însemne doar asistență alimentară, ci și că ne adaptăm situațiilor acolo unde lucrăm, pentru că nu două programe sunt la fel Eh, trebuie să construim de jos în sus, eh, trebuie să avem soluții bazate pe caracteristicile fiecărei comunități trebuie să ne asigurăm că întreaga populație are acces la, la alimente, ceea ce nu se întâmplă. Pentru a evita această problemă, trebuie să ne asigurăm că există piață uh, și am, uh, ne-am asigurat folosind transferul pe bază de lichidități și de vouchere uh, oferind micilor agricultori posibilitatea de a avea acces la piață și de a deveni mm, din punct de vedere financiar, financiar mai mai uh, solizi uh, și pentru asta am avut 80 uh, de programe în 49 de țări în care s-au folosit aceste vouchere care s-au adresat micilor comunități. Facem toate aceste lucruri pentru că vocea dumneavoastră ne-a susținut uh, întotdeauna. Anul trecut, contribuția Comisiei a fost peste 300 de milioane de dolari și trebuie să vă mulțumesc pentru acest sprijin și asta nu numai în numele PAM, ci al tuturor uh, oamenilor pe care îi ajutăm. Știu că în aceste perioade financiare dificile trebuie uh, să fim foarte atenți cum cheltuim banii dar există această organizație cu un buget de 4 milioane de dolari uh, pe an care se bazează pe contribuții uh, voluntare. Trebuie ca aceste contribuții să fie eficiente și eficace. Așa dorim să lucrăm în fiecare zi pentru a ne asigura că dezvoltăm și păstrăm încrederea contribuabililor dumneavoastră care ne susțin în munca noastră. Prin urmare, în plus față de aceste inovări, inovații la nivelul programelor, ne gândim și la inovările în mediul de afaceri. Ne gândim cum să ne facem treaba mai bine și sporim tot timpul instrumentele de care dispunem ca să ne asigurăm că putem oferi datele de care aveți nevoie pentru a sprijini investiția continuă în PAM. Cei pe care îi uh, servim au uh, nevoi foarte importante, dar trebuie să fim răspunzători față de toți cei care investesc în activitatea noastră. Când investești în PAM, uh, ne străduim nu numai să ne atingem țintele, ci să asigurăm și să producem acele rapoarte de monitorizare și evaluare care demonstrează și justifică valoarea pe care vă doriți pentru investiție dumneavoastră. Și, în fine, Așa cum am vorbit, cum am spus, o să mai vorbesc despre accesul și la ajutorul umanitar. Ce puteți face ca să ne ajutați? Avem nevoie de vocea dumneavoastră politică pe această temă. Accesul la ajutoarele umanitare a devenit foarte important în locuri precum Siria și nu numai este o provocare cu care ne confruntăm și în Pakistan, și în Afganistan, și în Somalia, ori de câte ori și oriunde există conflicte. Este nevoie de o reacție umanitară. Dinamica politică îmbracă forme diferite și, cum ziceam, ne confruntăm tot timpul cu noi provocări și restricții. Avem uh, situații în care personalul poate fi omorât, uh, rănit, uh, Uh, răpit și așa mai departe. Treaba asta se întâmplă în fiecare zi în uh, Sudanul de Sud. Uh, și sunt sigură că vă amintiți, în 2010, unul dintre oamenii noștri din Pakistan a fost omorât. Deci, este o problemă cu care ne confruntăm în fiecare zi criza umanitară din Siria crește cu fiecare zi și devine o problemă din ce în ce mai mare pentru noi toți. Partenerii noștri din Siria, ONG-urile cu care lucrăm acolo, demonstrează acest lucru și datorită acestui acces putem să ajutăm să hrănim 3 milioane de persoane. Cifra se a ridicat de fapt la 4 milioane de refugiați interni în uh, septembrie. E vorba de zone controlate de, de opoziție, deci tot felul de provocări. Provocări majore pentru că uh, gloanțele nu recunosc nici uh, simbolul Națiunilor Unite și nici altceva. Prin urmare, ori de câte ori apare un dialog sau o discuție politică despre Siria, este obligatoriu ca toți cei dintre dumneavoastră care vorbiți despre treaba asta să continuați să cereți ajutor pentru sprijinul umanitar. Ne vom continua activitatea, indiferent cât este de periculos. PAM are instrumentele și talentul necesar pentru asta și pentru a conlucra cu dumneavoastră pentru ne, a ne atinge obiectivele comune. Trebuie să fim uh, gata, dispuși și capabili să îmbunătățim reziliența, siguranța alimentară și să rezolvăm problema malnutriției. Dar nici organizație sau guvern singur nu poate să atingă aceste obiective. Numai dacă lucrăm împreună, putem crea un parteneriat puternic care să schimbe peisajul global, de la foame spre speranță în fiecare țară, în fiecare comunitate, în fiecare familie, la fiecare copil, până când nimeni nu mai suferă de foame. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să fac această prezentare astăzi și aștept cu interes comentariile și întrebările dumneavoastră. Thank you very much, Mrs. Cousin. It was, uh, uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă Cazân. Ne-a făcut uh, plăcere să vă ascultăm. Apreciem foarte mult uh, ceea ce face uh, PAMul ca organizația cea mai mare care combate foametea și malnutriția în nume. În lume. Vă mulțumim pentru implicarea în această, în această activitate și pentru eforturile pe care le faceți ca să atingeți acea țintă Zero Hunger. Și acum o să dau cuvântul colegilor uh, colegilor mei, 3 minute fiecare. Începem cu domnul Cortes. Doamna Cazan, uh, nu este prima dată când am ocazia să vorbesc cu dumneavoastră, pentru că am uh, avut ocazia să vă vizităm uh, la Roma, la FAO. Și am văzut uh, acolo care sunt programele în care faceți parte în combaterea malnutriției în întreaga lume. Vorbim așadar despre coordonarea între FAO și Uniunea Europeană. Trebuie să ne apropiem din ce în ce mai mult și o facem. Uh, colaborarea noastră e din ce în ce mai bună. Prin urmare, coordonarea este foarte importantă pentru ca să ajungem la și mai mulți oameni. Uh, însă am o problemă care mă frământă foarte tare, și anume, pe de o parte, Presiunea care se exercită de sus în jos uh, asupra bugetelor afectează colaborarea în acest domeniu. Deci avem un buget uh, pentru cooperare și la fel se întâmplă și în statele membre. Ei... Și cred că, de fapt, aceleași uh, tendință există și în cadrul Congresului American cum ziceam, ne aflăm, iată, într-o situație în care uh, par să fie din ce în ce mai multe ocazii în care apar catastrofele naturale și în care, așadar, astfel de programe devin și mai importante și uh, combaterea foametei și ea uh, necesită îmbunătățirea rezilienței și o bună coordonare între toate organismele naționale și internaționale. Prin urmare, am să vă felicit și vă rog să vă continuați activitatea uh, excepțională pe care o desfășurați și vă asigur de întregul nostru sprijin din partea Comisiei noastre și a Parlamentului European. Uh, vom face tot ce putem să ne asigurăm că dispuneți de un buget adecvat pentru a sprijini pe cei care au nevoie din lumea întreagă. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnul Taylor. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc foarte mult, doamnei Cazen, pentru prezentarea excelentă. Prima dată am intrat în legătură cu programul PAM la Roma și am fost foarte impresionat și atunci cum sunt și acum despre uh, ceea ce faceți și trebuie să faceți. Uh, pentru a combate foametea la nivel uh, mondial cât și, și dumneavoastră, cât și propria organizație care răspunde de hrănirea a 100 de milioane de oameni în 78 de țări. Sunt niște cifre impresionante, dar categoric e nevoie să faceți mai mult. Mai sunt impresionat uh, să aflu de felul în care uh, colaborați uh, cu Comitetul privind securitatea alimentară mondială și celelalte organizații pentru a vedea cum se produce hana, hrana, cum uh, se, ce se poate face pentru a îmbunătăți mai bine echilibrul alimentar și nutrițional între femei și bărbați. Și faptul că puneți accentul pe, pe, pe femei și că susțineți producția agricolă și cooperativele locale uh, uh, reprezintă o încercare esențială pentru a spori accesul la produse alimentare bune. Nu trebuie însă să subestimăm această provocare avem o planetă care suferă în urma schimbărilor climatice și o populație a globului care în curând va atinge 9 miliarde. Avem uh, conflicte și situații militare nefericite în multe țări, uh, inclusiv în cele sărace și alte uh, tot felul de, de, de probleme legate de circuitul terenurilor în uh, agricultură. E pentru a face această tranziție de la ajutorul umanitar la ajutor pentru dezvoltare, uh, sigur că e un lucru esențial și am înțeles eforturile de care ne-ați vorbit. Încercând să sporiți implicarea țărilor beneficiare, în a-și dezvolta reziliența și capacitatea de a înțelege și de a continua. Prin urmare, am fost absolut încântat să sponsorizez această expoziție a dumneavoastră de afară și rog pe toți colegii să iasă, să citească, să arunce o privire, să citească Uh, legenda și vreau să i mulțumesc lui Ricardo și celorlalți care au semnat uh, declarația. Pentru că, să o spunem pe nume, cine nu ar fi de acord că uh, nu, singurul număr acceptabil de persoane flămânde din lume este zero. Prin urmare, vă mulțumesc tuturor și doresc în continuare și aștept cu nerăbdare să colaborez cu dumneavoastră. Mulțumesc. Domnul Gărens. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc și eu doamnei Cazen. Dânsa am a explicat uh, în amănunt ce face acest program uh, PAM și ați pus accentul mai ales pe chestiunile de fond, asta este foarte bine, însă vreau să-mi spuneți câte ceva despre conjunctura, poate. În ultimii ani nu am vorbit decât despre creșterea extraordinară a prețurilor uh, agricole și la materiile prime din agricultură. În ultimele luni, cursul cerealelor a scăzut foarte mult și sunt puțin uimit că nu prea se spune nimic despre această scădere extraordinară a prețurilor și de ce impact are această scădere asupra PAM. După părerea mea, însă totuși aș dori să știu ce spuneți și dumneavoastră despre această situație. Pentru mine asta nu reprezintă sfârșitul speculei, din părerea mea această speculă continuă, ci este mai mult uh, un efect al recoltelor care s-au registrat și care au dus la scăderea acestor prețuri. O a doua întrebare legată de prima. Prima. De la ce nivel încolo, nivel de preț mă refer, se poate vorbi de o uh, afectare negativă a producției agricole a țărilor uh, producătoare. Adică care ar fi prețul ideal, după părerea dumneavoastră, care să încurajeze totuși producția agricolă în țările în curs de dezvoltare? Atunci când mai bine de 50% din populația agricolă dintr-o țară, din populația activă, mă scuzați, care lucrează în agricultură într-o țară, este clar că în funcție de recoltă, veniturile pot să crească sau să scadă foarte, foarte mult în aceste țări, adică să fluctueze foarte mult. Și deci vreau să-mi spuneți ce credeți despre această situație. Și a treia întrebare este următoarea. Ați făcut oare un studiu de impact al PAC asupra țărilor în curs de dezvoltare? Vă mulțumesc. We the pleasure of working with you. Ne... Am lucrat foarte bine cu predecesorul, meu, dumneavoastră, José um, Începând cu momentele de criză din 2008, a fost o um, colaborare excelentă între FAO, PAM, Uniunea Europeană și alte instituții care au încercat să abordeze această criză a alimentelor la momentul respectiv. De aceea ne bucurăm să fiți alături de dumneavoastră. Sunteți un uh, urmaș demn de încredere. Uh, ați spus că internetul ajută și, într-adevăr, um, aceasta este o afirmație foarte importantă. Mulțumim mult pentru uh, discursul pe care ne l-ați oferit. Am o întrebare cu privire la incluziunea financiară și accesul agricultorilor mici către credite, uh, politici de asigurări, granturi de asigurări. Care este părerea dumneavoastră cu privire la cooperarea cu Banca Europeană de Investiții în această privință. Nu știu dacă știți că BEI uh, are cam 10% din uh, portofoliul său uh, destinat acțiunilor externe în afara Uniunii Europene, deci investiții în uh, țări din lumea a treia. Noi dorim ca BEI să investească mai mult în uh, sprijinul organizațiilor microfinanciare, astfel încât să, sporească, să le sporească capacitatea să ofere un uh, acces mai bun uh, micilor uh, fermieri și agricultori, respectiv grupurilor vulnerabile dintre aceștia, chiar dacă oricum fermierii și agricultorii de mici dimensiuni sunt oricum o categorie vulnerabilă. Așadar, care este um, opinia dumneavoastră cu privire la această nevoie de integrare financiară noi, în evaluarea noastră, am considerat că Banca Europeană de Investiții poate să aibă un, uh, o contribuție mai importantă, mai bună. So, thank you very much. Președinta, mulțumesc pentru întrebări. Eu dau acum cuvântul pentru uh, observațiile uh, sale doamnei orator. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru observațiile dumneavoastră și pentru întrebările adresate. În primul rând, uh, aș vrea să încep prin a spune că înțelegem nevoia de coordonare și colaborare continuă, nu numai între agențiile uh, de aici, ci între toate agențiile uh, Uh, Națiunilor Unite. Însă, în realitate, în majoritatea țărilor, când ne facem uh, targetarea, de fapt, deservim aceeași populație. Și uh, dacă nu colaborăm, nici nu putem să spunem că putem să utilizăm în mod eficient fondurile investite în oricare dintre organizații. Așadar, trebuie să spun că ne coordonăm eficient activitatea și aș vrea să vă dau un exemplu. Revin la Yemen, acolo m-am întâlnit cu directorii UNICEF și uh, PAM, cu privire la un răspuns uh, cu privire la 50% uh, malnutriția în rândul copiilor. Ceea ce am dorit să facem a fost să creăm un plan, de fapt ei au creat un plan care uh, preia sinergiile din cele două organizații și încearcă să ofere un răspuns mai țintit la această criză. Adică, în loc ca UNICEF să achiziționeze propriile uh, suplimente nutriționale, PAM are un uh, sistem, o echipă de logistică și achiziție mai robustă. Așadar, PAM uh, face această activitate pentru ambele organizații iar UNICEF preia alte tipuri de responsabilități. Face formări, traininguri pentru mame cu privire la care sunt intervențiile nutriționale necesare, nu numai în ceea ce privește alimentele, ci și apa curată, modul în care apa este utilizată și cum nu ar trebui să fie utilizată uh, ca înlocuitor de uh, alăptare cu lapte matern. Pentru că în Yemen multe femei nu uh, folosesc această metodă de hrănire a copiilor. Deci, în felul acesta, ambele organizații își exploatează potențialul la maxim și, în final, beneficiul este unul uh, mai bun pentru cei de la fața locului. Așadar, ne lucrăm împreună și dorim să ne asigurăm că modul nostru de a colabora oferă plus valoare investiției, care este făcută în noi și care duce la rezultatele care vor schimba viețile celor pe care îi ajutăm în țările respective. În ceea ce privește PAM și colaborarea acesteia cu diferitele instituții, într-adevăr, apreciez observațiile cu privire la uh, atitudinea putem să facem, we can do that, dar putem să reușim numai împreună Uh, și nu numai dacă oferim doar uh, ajutor umanitar și răspunsuri de acest tip, ci sprijinind și investițiile în uh, lanțul agricol. Și aici avem nevoie de parteneri serioși. Noi nu suntem experți cu privire la uh, aspectele normative care sunt necesare în acest sector și nu cunoaștem nici toate informațiile necesare pentru a uh, spori calitatea și cantitatea uh, alimentară. Așadar, uh, colaborăm și încercăm să dezvoltăm expertiză, încercăm să utilizăm expertiza altora pentru a-i sprijini pe fermier și pentru a oferi alimente în perioadele necesare. Important este să planifice activitățile corespunzătoare în sezonul corespunzător, astfel încât să obțină o recoltă care să poată fi achiziționată. Um, colaborarea cu CFS și cu FAO uh, este foarte importantă dacă dorim să schimbăm vieți provocările politice cu privire la chestiuni precum uh, combustibilii uh, biologici, toate acestea au fost abordate de către PAM. În uh, ghidul uh, cu privire la activitatea voluntară, care a fost uh, adoptat de CFS în 2012. Adevărul este că toate țările din această zonă, inclusiv statele membre ale Uniunii Europene, au îmbrățișat uh, liniile directoare voluntare ca instrumente care uh, sprijină investițiile în zonele agricole din țările în dezvoltare. Și Dorim ca astfel să influențăm pozitiv siguranța alimentară a celor care oferă oportunități pentru investițiile uh, sectorului privat. Vrem să ne asigurăm că nu pierdem beneficiile potențiale, însă în același timp că nu influențăm uh, negativ pe cei care depind de anumite terenuri, terenuri care poate nu sunt uh, de utilitate agricole în prezent, dar care pe termen lung pot oferi uh, siguranță alimentară. Așadar, trebuie să ne să avem o abordare holistică, nu trebuie să vedem lucrurile izolat. Iar în ceea ce privește prețurile la alimente și creșterea acestora, și de asemenea pentru creșterea prețurilor la cereale, și nu vorbim aici numai despre prețuri în creștere, ci despre o volatilitate a prețurilor la bunuri la nivel global, acesta este un aspect care într-adevăr influențează lucrurile, dar mai trebuie să ținem cont de un factor important. Și acesta este răspunsul din partea țărilor exportatoare la uh, această volatilitate a prețurilor atunci când uh, dezvoltă prețuri de export, astfel încât acestea să nu influențeze țările importatoare țările în care lucrăm noi sunt țări importatoare nete și concluzia este că aceștia sunt influențați negativ nu de către prețuri, ci de răspunsuri guvernurilor la aceste uh, oscilații de preț. Și aici încercăm să intervenim și să ajutăm guvernele să înțeleagă impactul global pe care îl au activităților lor protecționiste asupra celor care ar trebui să achiziționeze de la ei, pentru că nu au uh, suficiente bunuri, suficiente mărfuri care uh, cresc în țările lor. Așadar, um, dialogurile sunt interesante. Putem porta la nivel global un dialog interesant cu privire la volatilitatea prețurile, însă majoritatea celor pe care îi ajutăm în aceste țări trăiesc în comunități care nu sunt influențate direct de vol- volatilitatea prețurilor, dar nici nu beneficiază de oportunități atunci când prețurile scad. Ceea ce le-ar putea oferi șansa de a exporta, pentru că ei nu se găsesc în postura de a exporta. Așadar, ei nu se bucură de aceste oportunități, nu profită de ele. Și acestea sunt aspecte cu privire la care noi uh, discutăm la nivel mondial, dar volatilitatea prețurilor în sine influențează puțin lucrurile. Mai mult însă, un impact mai mare îl au uh, politicile cu privire la prețurile de export. În ceea ce privește organizațiile regionale, ECOVAS sau uh, altele, în Africa de Vest, acestea trebuie să se lupte pentru Uh, sporirea oportunităților, astfel încât țările să lucreze împreună și pe viitor să beneficieze de aceste oportunități, să devină un actor mai important pe piețele de export mondiale. Revin la Yemen. Ei erau foarte bucuroși că uh, s-au alăturat OMC și că au devenit parte a comunității de țări exportatoare ceea ce reprezintă o parte a strategiei de creștere pentru multe țări pe viitor. Și acesta este un dialog pe care îl vom purta în continuare cu privire la reziliență, la uh, subiecte precum uh, foamete zero. Tot mai multe țări uh, își vor face glasul auzit, însă în prezent familiile vulnerabile pe care încercăm să le ajutăm uh, nu sunt uh, prejudiciate în mod direct de către prețurile în creștere, dar nici ajutate de către prețurile în scădere. În ceea ce privește incluziunea, integrarea financiară, discutăm uh, tot mai mult de cash și vouchere și am identificat ocazii de a, de a sprijini gospodăriile mici cu credite, ca parte a programelor privind dezvoltarea și progresul, dar uh, le-am oferit și șansa de a primi cash și în felul acesta să folosească banii pentru alimente, dar și pentru semințe, astfel încât să poată avea propriile culturi și uh, în Siria procedăm în mod asemănător în prezent. Acolo lucrăm, de exemplu, în Turcia lucrăm cu organizații uh, care oferă cash și non-cash și aceste organizații oferă un acces uh, sporit uh, la uh, bani celor pe care vrem să-i ajutăm și în felul acesta sunt uh, sprijiniți, uh, sunt sprijinite aceste uh, categorii vulnerabile în activitățile lor agricol agricole, dar nu numai. În felul acesta, sigur, putem vorbi despre dezvoltare durabilă, dar nu putem vorbi despre asta fără să vorbim și despre incluziune financiară, pentru că de prea multe ori informațiile care sunt necesare pentru a sprijini stabilitatea pe termen lung a unei gospodării nu există. Așadar, avem nevoie de sprijinul pe care îl oferă programe precum al nostru sau alte programe precum Micro Enterprise Loans și altele pentru a-i ajuta pe cei cu gospodării și exploatații mici, precum și pe cei din categoriile vulnerabile. În ceea ce privește BEI, dacă credeți că pot face mai mult, atunci cred și eu același lucru. Cu toții putem să ajutăm mai mult și să contribuim uh, într-un mod pozitiv. Uh. Și acesta este mesajul meu de încheiere aici. Cu toții putem să um, facem schimbări și avem acum parteneri mai buni, avem o coordonare mai bună și uh, ne coordonăm activitățile mai bine cu cei care lucrează la nivel regional dar întotdeauna putem să ne îmbunătățim activitatea și vă mulțumesc că ne ajutați să facem acest lucru, să fim mai buni, să continuăm acest dialog. Sper să-l continuăm și în afara acestei săli și sper că ne veți uh, ajuta în activitatea noastră și în continuare. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! în, și în numele comisiei noastre pentru prezența dumneavoastră aici. Am avut un schimb de vederi foarte interesant și sunt convinsă că vom continua excelenta noastră cooperare și parteneriatul nostru în lupta împotriva foamei în condiții foarte, foarte grele. Vă mulțumesc foarte mult! have uh, a, problem. Dragi colegi, avem o probleme cu timpul. Mai avem încă trei puncte pe ordinea de zi, dar trebuie să mergem la întâlnirea comună la AFET la ora 6 pentru prezentarea candidaților la premiul Saharov. Așa că vă rog frumos ca cei care sunt cu ordinea de zi, care au rapoarte, să fie succinți. Vă mulțumesc! European Year of Development, Anul European al Dezvoltării, Raportor domnul Görens, știți, dragi colegi, că anul 2015 va fi un an cheie pentru poice de dezvoltare. Știm bine că obiectivele de dezvoltare a milenului vor expira și după 2015 și vom avea un nou cadru. Pentru dezvoltare, colegii noștri au hotărât să facem cumva să profităm de acest context pentru a spori conștientizarea cetățenilor noștri față de dezvoltare, față de dezvoltare și cooperare și pentru îmbunătățirea dialogului între Europa și partenerii din Sud. De aceea s-a sugerat ca anul 2015 să fie anul european pentru dezvoltare. Plenara a urmat și această idee și a consacrat-o în octombrie 2012. Ne bucurăm că și Comisia a preluat inițiativa noastră și pentru prima dată un an european va fi consacrat unei uh, tematici din afara Uniunii Europene. Domnul Görens a pregătit un proiect de raport pe care îl va prezenta imediat. Aveți cuvântul, domnule Gheorens. Șase minute, vă rog. Merci, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș spune ceva în legătură cu, zicem, istoricul cum s-a ajuns la această idee anului 2015, anul pentru dezvoltare? Mai multe mișcări sunt la originea acestei inițiative, mai ales COR, Comitetul Regiunilor dar și Parlamentul European. Prima persoană de la comisia noastră care a fost uh, contactată de inițiatori a fost uh, domnul Berman, care uh, trebuia să fie sau care a fost invitat să introducă un amendament la un, un amendament la raportul privind DCI și în sfârșit s-a hotărât ca acest raport să fie discutat mai întâi aici la Parlament și de-abia mai apoi să discutăm acest amendament. Ceea ce s-a și petrecut în două etape. Amendamentul respectiv a fost votat cu o foarte largă majoritate și apoi s-a introdus și o întrebare orală din partea Parlamentului pentru ca această inițiativă să fie încă și mai vizibilă. Comisia apoi a acceptat uh, această inițiativă și îmi pare bine că a făcut-o. Îi salut pe responsabilii pentru dezvoltare, cooperare, mai ales pe comisarul Pibelx, pentru că el a susținut întotdeauna propuneri interesante, alternative și atunci am hotărât acest an 2015 ce va fi el, va fi ocazia și oportunitatea de a ne mobiliza cu toții în jurul acestei tematici a dezvoltării. Vreau să vă spun, și nu sunt singurul care crede asta, că discutăm această tematică într-un context foarte, foarte marcat de criza economică, socială din Uniunea Europeană. Deci există cumva un fel de concurență care se profilează între săracii de la noi și săracii de la ei, adică din țările în curs de dezvoltare și exact asta este contextul în care să iau niște hotărâri decisive mai ales acel obiectiv 0,8% care trebuie să fie deplinit până în 2015. În fine, n-am găsit uh, formula magică care să ne permită să depășim această, acest clivaj până acum. Cum putem totuși să abordăm această campanie? Uh, Bineînțeles că principalii, opera, principalii actorii trebuie să definească conținutul ei și să exprime ideile respective, dar există până la urmă două abordări posibile. Prima dată am putea să explicăm dimensiunea profundă a dezvoltării, noblețea dezvoltării, importanța dezvoltării care să permită o acceptare largă a acestei tematici din partea opiniei publice. Este vorba de un exercițiu riscant, foarte dificil chiar, pentru că ne putem izbi de niște neînțelegeri, prejudecăți, clișee și stereotipuri de tot felul. A doua abordare ar fi următoarea. Să ne inspirăm din discuțiile așa de la bar și cumva acest fond colocvial să contamineze și uh, discursul politic. Menționez asta pentru că s-ar putea să nu mai știm care este realitatea până la urmă. Cred că interesul nostru este acela de a arăta efectiv că cooperarea și dezvoltarea sunt niște politici demne de mândrie din partea noastră. Și atunci, să arătăm că dacă există rezultate pozitive și pentru țările noastre, nu asta trebuie să fie accentul pe care trebuie să-l punem, dar totuși merită să fie menționat impactul pozitiv al acestor politici asupra celor de aici din Europa. Am putea, deci, să facem o astfel sau să avem o astfel de formulă, așa cum a sugerat și lui Michel. Dacă nu o facem din altruism, măcar să o facem din egoism. Adică interesul nostru, nu-i așa? Până la urmă este să avem rapoarte raporturi corecte cu uh, ceilalți și asta presupune și redistribuirea bogățiilor, a veniturilor și asta presupune, bineînțeles, și atitudinea noastră față de cei din afara granițelor europene. Suma propusă de comisie, 6 milioane, este o sumă foarte, foarte mică uh, și cred că dacă asta se va aloca pentru anul 2015, anul de, pentru dezvoltare, cred că ar trebui neapărat să solicităm și statele membre să se mobilizeze financiar. Și eu propun să punem accentul pe acele state și pe acele organizații care chiar nu au bani, în sensul să ne mobilizăm cu această companie în țările care nu mai ce am uitat în Uniunea Europeană care nu au această 40 de ani de, în care au dus în scârcă ACP-ul și care ar putea să aibă o altă abordare și o viziune interesantă și care ar putea ele să poarte standardul acestor tematici pe plan european, cred că ar fi o abordare interesantă. Ați văzut de bună seamă expunerea de motive pe care am prezentat-o și aștept uh, întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gărens. Sunt sigură că 2015 va fi un an foarte important pentru dezvoltare. Acum dau cuvântul uh, Comisiei. Doamna Stina Soarta, secretariatul îmi spune că este aniversarea dumneavoastră astăzi la mulți ani. Îmi pare rău că vă petreceți timpul aici, cu noi, dar numai bine. Thank you. Mulțumesc. Poate ar trebui să vă spun că am lucrat împreună cu Parlamentul de vreo 15 ani, ani încoace, dar este prima dată când iau cuvântul în această uh, instituție și este un cadou de aniversare foarte frumos. În primul rând, mulțumesc, domnule Görans, pentru remarcile dumneavoastră foarte înțelepte și sugestiile binevenite conținute în acest raport și expunerea de motive, mai cu seamă, este foarte bună. Dacă nu citiți altceva, citiți măcar această expunere de motive pentru că arată foarte, foarte bine ce înseamnă până la urmă dezvoltarea. Sunt de acord cu dumneavoastră în sensul că trebuie să încercăm să comunicăm ce facem noi. E vorba de un exercițiu de comunicare, mai presus de orice, dar așa cum a spus tot dumneavoastră, pe bună dreptate, este și o încercare de a explica cum situația s-a schimbat și este în schimbare, în sensul că este acum o abordare care trebuie să fie în sprijinul cetățenilor din Europeană și din afara Uniunii Europene, în egală măsură. Mulțumesc, bineînțeles, și Comisiei dumneavoastră și președintelui Parlamentului pentru că ați uh, inițiat această, această inițiativă, deci împreună cu CESE, cu Comitetul Regiunilor și cu Concord, așa cum a spus doamna președinte, pe bună dreptate, este pentru prima dată când avem un an european, dar pe o tematică externă și într-un context dificil de criză. Și da, dacă nu facem în 2015, nu cred că o mai facem niciodată, sunt de acord cu dumneavoastră și aici. Dar dacă ar fi să expun și diferențele dintre noi, vreau să vă spun că având în vedere discuțiile de la Consiliu, ă, trebuie să încercăm să rezolvăm aceste probleme mai spinoase, mai cu seamă acea împărțire a răspunderii financiare și a sarcinilor. Iar cât privește finanțarea acum, Comisia a propus o sumă și aș dori totuși să vă explic în două minute ce s-a întâmplat cu bugetul. Și anume, am luat bugetul actual de comunicare pentru dezvoltare și l-am pus la anul european uh, pentru dezvoltare. Nu am cerut o, un buget uh, mai mare, ci pur și simplu am preluat bugetul existent. Nu cerem bani în plus, așadar. Pentru anul respectiv, domnul Gheorenț a menționat cei 6 milioane, care de fapt era suma inițială la care ne gândeam noi în ce privește statele membre, dar nu e vorba aici de inițiative europene, la scară europeană. Și ne așteptăm ca statele membre care doresc să se implice să și contribuie. Bineînțeles că există uh, sau noi lucrăm, mai bine zis, la niște reguli financiare și economice care să se aplice și este foarte clar că acest an al dezvoltării trebuie să arate și acesta că banii sunt cheltuiți așa cum trebuie, mai ales în vreme, vreme de criză și, bineînțeles, să se și ajungă la obiectivul final și anume sporirea conștientizării pe cooperare și dezvoltare. Mai multe, um, pot să mai răspund și la alte întrebări. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Merci, Madame la Présidente. Et comme... Mulțumesc, uh, doamnă președintă, să vorbesc și eu în limba franceză, limba lui Charles. Iată un raport uh, extraordinar pe care îl avem în fața noastră, excelent, și cred că Charles Gorens uh, a abordat tot ce trebuie să fie abordat și a și modificat acolo unde trebuia modificat. Vreau să vă spun că îmi pare foarte bine că avem această inițiativă cu anul 2015, anul european pentru dezvoltare. Și aceasta deoarece trecem printr-un moment foarte dificil. Se registrează din ce în ce mai multe atacuri uh, împotriva ajutorii, ajutorului pentru dezvoltare în sine. Și atunci trebuie să vedem că ONG-urile și cei care lucrează în domeniul dezvoltării s-au găsit de multă vreme încoace într-o poziție foarte vulnerabilă sau se găsesc într-o situație vulnerabilă pentru că multă vreme se credea că cei care făceau binele n-aveau nevoie de altă protecție decât propria lor idee. Și atunci s-a sărit această dezbatere foarte violentă, iar cei care se ocupau de dezvoltare nu au fost reprezentați uh, așa cum trebuie în această dezbatere, nu și-au găsit o voce. Și Al Gore îmi spune pe bună dreptate că această valoare în sine a acțiunii care vizează un trai decent pentru toată lumea și această, deci valoarea acestor activități este cumva de la sine înțeleasă. Ideile sunt uh, generoase, dar și rezultatele propriu-zis sunt importante și atunci trebuie să punem accentul în cursul acestui an nu numai pe valorile care ne unesc, pentru că, da, aveți dreptate, e important asta, dar să punem un accent și asupra rezultatelor concrete. Nu avem de ce să roșim, nu avem nici de ce să ne facem prea multe iluzii și să ascundem praful sub covor, în sensul că lucrurile care nu merg trebuie să fie expuse da, cred că în acest context că Parlamentul European are tocmai rolul de a urmări cu atenție și în mod critic ce se întâmplă cu ajutorul pentru dezvoltare. E loc și de mai bine, asta este clar. Cu toate acestea, zic că dacă ne axăm pe rezultate concrete, atunci vom avea de-a de face cu uh, un an rodnic și populația va sprijini și mai mult uh, ajutorul pentru dezvoltare. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc, spune doamna președinte. Il ne reste plus qu'à remercier. Euh, Domnul Görans, uh, nu prea mai este timp, așa că nu rămâne decât să mulțumesc Comisiei și lui Berman pentru comentariile lor. Sugestiile pe care le-am primit uh, sunt foarte interesante. Vreau să spun că, într-adevăr, Trebuie să punem accentul pe demnitatea umană, nu poți să lași pe cineva să moară de, de foame. Uh, până la urmă, asta este esența acțiunii umanitare și de dezvoltare. A renunța la politica de dezvoltare și de cooperare este a renunța la salvarea de vieți omenești aflate în pericol. Deci este până la urmă un pericol, mă scuzați, un principiu adânc ancorat în activitățile noastre. Noi acționăm peste tot în lume și trebuie să și ne asumăm răspunderea, responsabilitatea și o facem având în vedere că acționăm ca atare pentru dezvoltare și pentru cooperare în toată lumea. Deci nu trebuie să ne ascundem după deget. Rezultatele există, ele sunt, trebuie să le punem uh, deci în evidență și bineînțeles că dacă faci ceva trebuie să și arăți că ai făcut-o. Și vor exista mulți actori în această campanie. Toată lumea trebuie cumva să urmeze aceeași idee, dar fiecare trebuie să aducă și propria contribuție, cumva așa ceva plural și având în vedere experiențele pe care cu toții le avem în legătură cu ONG-urile și cu societatea civilă, Aici, la Parlament, noi suntem convinși că anul acesta 2015 va fi un an foarte util. Mulțumesc tuturora pentru buna voință investită și vă mulțumesc că uh, mă veți însoți și în continuare. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Görens. I'm sure that... Mulțumesc foarte mult, domnule Görens. Sunt foarte convinsă că această inițiativă va sublinia rolul nostru ca donatorul cel mai mare din lume. Vă reamintesc că termenul de depunere a amendamentului este pe 16 uh, septembrie la prânz, iar votul va avea loc pe 5 octombrie. Mulțumesc foarte mult. Mai avem încă 15 minute până mergem să ne întâlnim cu Comisia AFED. Mai avem încă două puncte. E vorba de uh, autoritățile locale și societatea civilă. Este vorba de propriul meu raport și o să îl prezint. Am ajuns la acest raport în urma unui proces îndelung care a început în octombrie 2012. Am avut uh, consultații îndelungate cu reprezentația autorităților locale și ai societății uh, civile care, după părerea mea, a avut o contribuție foarte importantă. Calendarul s-a modificat de mai multe ori, în special datorită amânării publicării Uh, comunicării Comisiei Europene cu privire la întărirea capacității autorităților locale. Și profit de ocazie ca să mulțumesc și secretariatului pentru sprijinul pe care mi l-au acordat. Agenda dezvoltării actuale are nevoie de o perspectivă uh, bazată pe uh, toate pe inițiativele care vizează actorii cei mai marginalizați. Sunt de acord și susțin uh, întărirea capacității autorităților locale și, uh, în, uh, și asta în cadrul formulării programelor și a procesului de punere în aplicare. În acest context trebuie să susținem mecanismul de monitorizare care uh, și în special în ceea ce privește dispozițiile de reglementare, cât și dialogurile între multiplele părți implicate. Susținem parteneriatele multiple între autoritățile locale, ă, contrapărțile lor din țările terțe, autoritățile locale și societatea civilă, din uh, statele membre și la nivel de țară între guverne, parlamente, curțile de conturi, uh, societatea civilă și autoritățile locale. Salut uh, propunerea Comisiei Europene de a întocmi foaia de parcurs care va implica și stabilirea priorităților Mă frământă foarte mult uh, rolul societății civile și a autorităților ci, uh, a societății civile. Colaborarea și întărirea rolului societății civile reprezintă o condiție indispensabilă uh, și trebuie să se țină seama de rolul multidimensional al femei. Resilience. I'm also worried about mă mai îngrijorează și propunerea Comisiei de a limita finanțarea sprijinului ă, societății civile care lucrează în țările cele mai puțin dezvoltate și în țările fragile. Pentru că știm cu toții că este vorba, în primul rând, de capacitatea autorităților locale de a înțelege și interpreta nevoile grupurilor ă, locale pentru a răspunde acestor nevoi. Guvernanța locală, descentralizarea și celelalte trebuie să se încadreze într-un dialog mai ambițios cu partenerii. De unde trebuie să întâlnim nivelul de conștientizare, evident ne, ceea ce ne frământă foarte tare este eh, complementaritatea între programele tematice și geografice în acele țări în care Comisia va opri ajutorul bilateral. Trebuie să ne asigurăm că autoritățile locale și societatea civilă vor fi considerate parteneri cheie în aplicarea acestor programe. Trebuie să reflectăm la un dialog inclusiv cu societatea civilă și să găsim metode mai bune de mixare a finanțării. Sigur că societatea civilă trebuie implicată în uh, acest uh, proces la nivel uh, național și regional pentru a contribui mai bine la eradicarea sărăciei. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru sugestii. Am primit 61 de amendamente, am, uh, avem 10 uh, compromisuri între ele și, de fapt, niciunul dintre amendamente nu este controversat. Și acum, dacă doriți, aveți cuvântul și începem cu domnul Donski. Uh, mulțumesc, doamna președinte. Uh, salut faptul că în acest cadru, în schimbare a politicilor europene, se acordă mai multă atenție societății civile și autorităților locale, care sunt cele mai în măsură să pună pe picioare programe de dezvoltare, pentru că ele cunosc cel mai bine populația locală. Prin urmare, uh, ele sunt esențiale pentru uh, Uh, continuarea agentei europene. Pe baza amendamentelor pe care le-am depus, am două puncte importante de subliniat. În primul rând, cât, în, uh, cât privește uh, abilitarea societăților, societății civile din întreaga lume, în special având în vedere ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în ultima vreme cu ONG-urile din Rusia, Egipt și India. Uh, aceste evoluții incerte necesită o reacție puternică din partea Uniunii Europene. Apoi, uh, salut uh, solicitarea de sporire a colaborării care apare în raportul dumneavoastră. Uh, multe state membre au, au experiențe de tranziție de la regimuri autoritare la situația actuală și care se poate dovedi un instrument util în noul cadru de dezvoltare. Prin urmare, rog Comisia să pună la punct mecanisme de accelerare a schimbului de informații și de astfel de învățăminte. Uniunea Europeană s-a, se implică uh, și dorește să se concentreze asupra societăților în tranziție. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Cred că acum ajungem să ne dăm seama că țările donatoare au de face în primul rând cu guvernele. Și până la urmă uneori se întâmplă ca asta, asta să submineze democrația în țările partenere, pentru că acele guverne ajung să aibă prea mult de spus, o voce prea puternică în legătură cu aceste fonduri. Uh, pe care le primește țara respectivă. Prin urmare, întărirea rolului societății civile este o cale de consolidare a democrației dincolo de funcționarea propriu-zisă a guvernelor și cred că este absolut esențial acest lucru. Trebuie să evităm cu orice preț efectele adverse pe care le are faptul că uh, am tratat numai cu guvernele. Rezultatul uh, discuțiilor noastre legate de instrumente de dezvoltare și cooperare, întotdeauna am subliniat rolul uh, autorităților locale și al societății civile în evaluarea cât și în mm, programarea eforturilor de dezvoltare și uh, sper că pe parcursul negocierilor cu Consiliul vom uh, acorda în continuare această atenție acordată uh, acestei uh, priorități. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru toate sugestiile. Ah, comisia. Comisia, vă rog, aveți două minute la dispoziție. Mulțumesc, doamne președinte, și mulțumesc și pentru acest raport pe care îl considerăm uh, cuprinzător și detaliat uh, și abordând toate aspectele importante ale acestei politici în uh, diversele sale componente în ceea ce privește parteneriatele strategice cu toți acești actori, incluzând și caracteristicile contextelor mai fragile. Pentru că nu mai am timp, o să vorbesc doar despre câteva aspecte deși Comisia s-a angajat pe deplin să promoveze parteneriate mai ambițioase, am, am punând la oaltă sprijinul economic și cel politic și dorim să promovăm mecanisme instituționale în dialogul cu partenerii noștri la toate nivelurile societate civilă, autorități centrale și locale. Și de asta am venit cu această idee uh, a foii de parcurs, care va fi realizată în mod participativ, punând la oaltă opiniile societății eh, civile și ale celorlalți. Parteneriatul de acest fel eh, reprezintă o prioritate esențială a acestei politici, lucru care se va reflecta în eh, programele noastre, cât și în negocierile care au loc în legătură cu următorul cadru. În legătură cu aspectele legislative și de reglementare, urmează uh, și ele situația și um, ținem seama aici de evoluțiile recente care au avut loc în legătură cu ONG-urile. acordăm o atenție deosebită construirii într-un mod participativ și transparent a forumului de politici pentru dezvoltare care e menit să fie un forum de consultare regulată cu autoritățile locale și cu societățile civile din Europa și din țările partenere din toate regiunile Unii. Uh, aprecierea pozitivă dată de Parlamentul European uh, acestui aspect este, ne, ne face mare plăcere. Cât privește coerența politicilor de dezvoltare, asta reprezintă o componentă cheie a dialogului și cooperării Uniunii Europene cu autoritățile locale și societatea civilă. Atât uh, Comisia cât și Serviciul de Acțiune Externă susține consolidarea uh, acestui uh, dialog cu societatea civilă. În general, dorim să întărim aceste autorități la nivel local și asta este o parte a politicii generale europene. Monitorizarea acestor progrese este foarte importantă și autoritățile locale, societatea civilă, au un rol important aici. Credem că Eh, ridicarea conștientizării este un prim pas pentru a construi un parteneriat eficace. Deci, colaborarea cu acestea reprezintă un instrument esențial în promovarea și asigurarea dezvoltării. Da, se pare că m-am cam lungit, nu-i așa, domnule președinte? Da. Bun, dacă îmi permiteți, o să trec acum la un lucru care i-am acordat o atenție deosebită. Este vorba de relația între ceea ce facem și serviciile uh, asigurate de societatea civilă. Trebuie să ne aducem uh, contribuția la crearea unor sisteme de, de calitate uh, și evitarea fragmentării. trebuie ca să accentuăm rolul pe care aceste componente trebuie să-și-l aducă alături de guverne. Deci astea ar fi aspectele esențiale. Mulțumim raportoarei și credem că raportul este un element important care alimentează pregătirea viitoarelor instrumente. Mulțumesc, președinte. Am cer scuze că ne grăbim, dar Vă reamintesc că e vorba de un raport important și acum ne-au mai rămas 5 minute referitoare la ultimul punct, informațiile care însoțesc transferurile fonduri. Vrei să-l... Uh, să draft opinion concern. Proiectul de aviz cu privire la uh, transferul fondurilor. Dau cuvântul domnului Zafrati. Mulțumesc, doamnă președinte, voi fi câte poate de succint. Îl voi înlocui pe domnul Diva, care nu este prezident uh, aici și își cer scuze pentru acest lucru. Voi încerca să spun câteva cuvinte despre avizul său, care este o reacție la comisie, propunerea comisiei cu privire la regulamentul privind transferurile de fonduri. Domnul Diva, în general, uh, salută abordarea Comisiei, de asemenea solicită câteva lucruri suplimentare, eventual uh, consolidarea câteva aspecte. Dorește mai multă precauție în uh, ceea ce privește uh, problemele pentru cetățenii europeni și, de asemenea, dorește o explorare mai profundă a aspectelor de dezvoltare în întreaga inițiativă fluxurile financiare ilicite, evaziunea fiscală, corupția costă țările în dezvoltare mult mai mult decât 903 miliarde de dolari pe an, mult mai mult decât fondurile UE alocate pentru ajutorul pentru dezvoltare. De asemenea, este necesar să subliniem că creșterea economică este afectată uh, la nivel structural de scurgerea de capital și nu poate fi înlocuită prin ajutoarele acordate de UE, ci mai degrabă prin găsirea unor metode de a păstra capitalul în țara sa de origine. Mai ales în, uh, în același timp, ieșirile de capital ilicite din țările în curs de dezvoltare implică intrări ilicite în altă parte, de obicei în instituții financiare din Europa și America de Nord. De aceea trebuie să găsim uh, căi pentru a păstra acest capital în țările de origine. De aceea, raportorul uh, salută această uh, propunere a Comisiei și dorește să sublinieze următoarele aspecte. Fondurile, respectiv regulamentul privind transferurile de fonduri, trebuie să fie însoțite de mai multe măsuri cu privire la strategie și implementare, ca parte a uh, inițiativelor de combatere a spălărilor de bani și a evaziunii fiscale. Implementarea acestui regulament nu trebuie să se încheie cu costuri uh, suplimentare pentru uh, contribuabili și uh, furnizorii de servicii. De asemenea, ar trebui să existe o garantare a um, liberei circulație a capitalurilor și, nu în ultimul rând, uh, raportorul dorește o transparență sporită și posibilitatea trasabilității fondurilor transferate, lucru foarte important pentru eradicarea sărăciei și pentru dezvoltare în țările în dezvoltare. Cam atât în numele domnului Deva, vă mulțumesc pentru atenție. Ce... Președinta, mulțumesc, doamna Steinbeck. Da, voi fi cât se poate de succintă. Îmi doresc să îi mulțumesc domnului Deva. Mie mi se pare această propunere una uh, foarte reușită, pentru că se concentrează pe esențial pe fluxurile financiare ilicite și, de asemenea, pe anumite țări, pe țările sărace, precum și pe cele unde există uh, oaze de fiscalitate, paradisuri fiscale. Uh, aș vrea să mă refer la două puncte. În primul rând, la coerența politică. Astfel de activități ilegale, acestea nu trebuie să mai existe în Uniunea Europeană, respectiv nu trebuie transferate asupra uh, altor țări uh, din Uniunea Europeană. De aceea, coerența politică este foarte importantă, dar și o coerență între obiectivele de dezvoltare politică ale Uniunii Europene. Obiectivul nostru ar trebui să fie, așa cum ați spus și dumneavoastră, ca capitalul să rămână în țările uh, în curs de dezvoltare, nu să se îndrepte spre paradisuri fiscale. Și aici Uniunea Europeană ar trebui să facă o presiune, o presiune mai mare asupra paradisurilor fiscale. De asemenea, um, acestea au fost comentariile mele. Vă mulțumesc! Thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Din partea Comisiei Europene, două minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi și eu uh, foarte scurt. Mulțumesc uh, pentru acest raport. Pune accentul uh, foarte clar asupra aspectelor de dezvoltare, cu în special oferă o perspectivă importantă cu privire la situația în țările în curs de dezvoltare, cu privire la fluxurile financiare și scurgerile de capital. Îngrijorările cu privire la aceste aspecte sunt uh, importante. Este un uh, document uh, cu caracter preponderent tehnic și este important să ne asigurăm că putem să urmărim uh, scurgerile de capital și uh, trasabilitatea finanțelor este foarte importantă. Nu credem că propunerile împovărează furnizorii de servicii și uh, contribuabilii, cel puțin uh, din feedback-ul pe care l-am avut nu uh, se ajunge la această concluzie, însă trebuie să fim precauți cu solicitarea de informații suplimentare în plus față de ceea ce solicită standardele internaționale. Fiecare modificare adusă la cerințele informative atrag după sine modificări puternice ale sistemului, de aceea trebuie să fim atenți pentru a nu introduce cerințe suplimentare cu privire la informații în plus față de ceea ce s-a propus până acum. În ceea ce privește garantarea liberei circulații a capitalului, credem că acesta este un lucru garantat, avem un regulament uh, în vigoare care funcționează bine, nu credem că impune vreun fel de poveri, iar uh, aici nu credem că modificările aduse ar putea afecta în vreun fel libera circulație a capitalurilor. Vă mulțumesc. Președinta fără microfon. Următoarea reuniune pe uh, uh termenul de depunere a amendamentelor uh, patru oameni, de 3 octombrie voturile, iar colegii, dragi colegi, acum vom continua întâlnirea noastră împreună cu colegii de la AFET, așadar va trebui să mergem în cealaltă sală uh, de reuniune, în 2Q2. Uh, Ședința noastră va continua mâine în această sală, începem la 9.45 cu o ședință în camera. Va avea loc uh, reuniune coordonatorilor în această sală la ora 9. Vă mulțumesc mult pentru participare! și răbdarea.